Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Dragi colegi, vă invit să luați loc. J'ouvre notre séance de commission. Deschidem reuniunea comisiei noastre, cu care are ordine de zi deosebit de plină. În ceea ce privește ordinea de zi pe care vă propun, am o modificare de sugerat dorită de doamna Gardia Zabal care dorește să ne prezinte raportul Fondului Europene pentru Egalitatea de Gen imediat după comunicările mele. Dacă nu aveți nimic împotrivă, ordinea de zi este adoptată în forma aceasta. În această dimineață a avut loc reuniunea coordonatorilor. Coordonatorii au desemnat mai mulți raportori dosarul reguli financiare aplicabile bugetului general al Uniunii va fi uh, realizat de doamna Gresle ca raportor permanent al Comisiei pentru Bugete. Este vorba de un exercițiu comun cu Comisia de Control Bugetar și Comisia de Control Bugetar îl numește pe domnul Richard Ashworth drept co-raportor. De asemenea, am numit un raportor pentru dosarul perspectivele viitoare ale asistenței tehnice în domeniul politicii de coeziune și chiar eu voi uh, fi raportor. Raportul Creșterea vizibilității și performanței fondurilor structurale europene este un aviz care va reveni grupului PPE. Comisia noastră va trebui să se pronunțe în legătură cu cele trei instrumente aferente planului extern de investiții și grupul S&D va fi responsabil de raportul privind Fondul European de Dezvoltare Durabilă și uh, comisie asociată este DEVE. La celelalte instrumente, raportorii vor fi tot de la SND și anume doamna Gardia Zaval. Doamna Gheorgheva, după cum știți, își va părăsi în curând postul de comisar pentru bugete și resurse umane și va trebui să ne gândim la audierea succesorului său. Acest lucru se va uh, produce după încheierea procedurii bugetare în curs. Am abordat și subiectul misiunilor, delegațiilor și audierilor pentru anul 2017 și am realizat o modificare a calendarului deplasărilor. Inițial era prevăzut să mergem în Irlanda de Nord la finele lunii iulie, însă Parlamentul irlandez este în vacanță în perioada respectivă, așadar vom merge în mai. Aveam în mai o misiune în Palestina care se mută în iulie. Iar uh, la capitolul audiere am decis să adăugăm o audiere privind consecințele Brexit. Cu privire la organizarea săptămânii interparlamentare care va avea loc din 30 uh, ianuarie până în 1 februarie, am decis să propunem pe ordinea de zi a plenarei resursele proprii și consecințele raportului Monti, care va fi cu siguranță publicat până atunci, iar la atelierele uh, aferente comisiilor avem ateliere pe teme de ocupare, econ și bugete. Comisia noastră va avea un atelier specific dedicat punerii în aplicare a cadrului financiar multianual, care va uh, avea ca temă întârzierile uh, de uh, angajare a programelor și cu siguranță vom ține cont și de proiectul Omnibus. Enfin, en ce qui concerne... În încheiere, în ceea ce privește remunerația unui, în cadrul unui contract de consilier special, e vorba de domnul Kieran Bradley și subiectul uh, face obiectul unei uh, hotărâri a Curții de Justiție, s-a decis în temeiul articolului 123 că uh, nu se aplică regimul aplicabil funcționarilor Uniunii Europene. Iată ce am discutat la coordonatori, dragi colegi, și acum am să-i dau cuvântul doamnei Gardia Zabal, ca să ne prezinte raportul Fonduri Europene pentru Egalitate de Gen. Sí, muchas gracias, presidente, y lo primero pedir disculpas por esto. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă rog să mă scuzați pentru că uh, abia în ultima clipă v-am cerut această modificare a ordinii de zi, însă va trebui să merg la o altă reuniune și de aceea doream să vă prezint chiar acum avizul meu. Și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat propunerea mea de modificare a ordinii de zi. Avizul se referă la fondurile Uniunii Europene pentru promovarea egalității între bărbați și femei. Este vorba de un angajament strategic al Uniunii în temeiul Cartei Drepturilor Fundamentale și uh, e clar că Uniunea Europeană face eforturi pentru realizarea egalității de gen, însă în ultimii ani am constatat că elanul acestei transformări a fost insuficient. Dacă ne uităm la ultimul raport al Forumului Economic Mondial, vedem că diferența de salariu nu a uh, făcut progrese, nu, a, nu s-a ameliorat din 2008 și până acum. Din potrivă, s-a înrăutățit. În ritmul actual, ar fi nevoie de o perioadă de 118 ani ca să dispară diferențele salariale dintre femei și bărbați. Săptămâna trecută, Islanda a fost uh, pe primele pagini ale ziarelor. S-a făcut un studiu în Islanda, conform căruia într-o zi de lucru de 8 ore, femeile lucrează plătit numai până la ora 14.38. Orele de muncă prestate după aceea rămân neplătite. De aceea, femeile uh, din acea țară au decis să se oprească din lucru la ora 14.38 în fiecare zi ca să demonstreze că uh, nu mai uh, vor să fie plătite mai prost decât bărbații. Președintele întreabă la ce oră încep femeile să lucreze. Încep la aceeași oră cu bărbații. Președintele, eu înțelesesem că femeile nu mai sunt plătite de luni după amiaza din 7 noiembrie. Da, e o um, altă perspectivă. Dar nu ne vom opri din lucru atunci, deși ar merita, dar nu ne putem opri în plină conciliere bugetară. Eu apreciez femeile care sunt prezente aici, lucrează gratis de luni după amiază. Doamna Reglia Zabal, după cum spuneam, nu e vorba doar de diferența de salariu. Sunt multe alte diferențe de uh, tratament. E o chestiune de justiție socială. E o chestiune de echitate economică, de competitivitate. Avem un studiu al Eurofound care uh, arată că Uniunea Europeană pierde din cauza lipsei reale de egalitate uh, între femei și bărbați este de 6,17 miliarde de euro. Iată uh, o pierdere enormă. Foarte multe organisme internaționale consideră că ar trebui să ținem cont de dimensiunea bugetară a inegalităților între femei și bărbați, ca să putem uh, să eliminăm diferențele. Nu am să mai insist, dar aș dori să placez ideile acestea în context – ca să știm despre ce vorbim atunci când vorbim despre inegalități între femei și bărbați. În uh, avizul nostru, eu solicit ca liniile bugetare să specifice clar obiectivele de egalitate de gen, specificând ce părți din buget sunt alocate atingerii acestei, acestui obiectiv – doresc să se utilizeze indicatori specifici de gen în toate proiectele finanțate de Uniunea Europeană ca să se țină cont de uh, acești indicatori în uh, etapa de selecție, monitorizare și evaluare a proiectelor. În uh, CFM-ul actual, 6,17 miliarde sunt dedicate uh, egalității de gen. Și uh, trebuie să fim conștienți că în următorul CFM e nevoie de o sumă sporită ca să putem uh, să avem în permanență un demers clar pentru egalitate începând cu 2020. Până acum a existat o voință politică pentru egalitatea între genuri, însă acum trebuie să trecem de la voința politică la acte, la instrumente concrete. Și în cazul de față, această voință trebuie să se transpună în buget, care este și el un instrument menit să reducă inegalitățile. Și uh, vă mulțumesc pentru atenție și aștept contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentare. Deschid acum schimbul de opinii. Doamna Claire Moody. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să profit de ocazie ca să-i mulțumesc lui Eider pentru avizul său. E raportul, eu sunt raportoare la FAM pe fond și uh, salut acest aviz. Foarte adesea, fondurile Uniunii Europene sunt uh, singurele fonduri din statele membre care au elemente specifice de gen. Dar uh, în Uniunea Europeană, în general, se întâmplă să folosim vorbe frumoase, însă să stăm mai prost la practică. Deci, uh, cu teoria stăm bine, dar practica ne omoară. De aceea, consider că avizul uh, acesta este foarte binevenit, pentru că este foarte clar și foarte specific se referă la acțiuni clare pe care le putem întreprinde ca să garantăm rezultate reale uh, ale intenției de a introduce egalitatea de gen în buget. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Cred că doamna Muri a exprimat ceea ce credem fiecare dintre noi. Așa că îi dau din nou cuvântul doamnei Gardia Zabal, care, iată că a spus tot. Doamna Moody a insistat asupra decalajelor dintre vorbe și fapte. E valabil și în ceea ce privește egalitatea între femei și bărbați și pentru politicieni și în alte domenii. În ceea ce privește uh, transcrierea egalității de gen în bugetul 2017, Jens Geier vrea să ne spună ce crede. Da, mulțumesc. Cred că Trebuie să ne gândim cu toții mai mult la următoarea chestiune. Cum putem transpune în realitate uh, gender budgeting, integrarea dimensiunii de gen în buget? Cred și eu că principiul este corect, însă când întreb uh, când întreb pe alții, pentru că ca politician care mă ocup de buget, mă preocupă acest subiect și când îi întreb pe alții uh, rămân uh, nelămurit pentru că nu înțeleg ce se poate face concret uh, ca să se integreze dimensiunea de gen în buget, în cifre. Um, în cifrele care țin de obiectivele pe care dorim să le atingem prin bugetul Uniunii Europene 2017. Cum să facem? Pentru că, sincer, sunt cam uh, confuz, nu știu ce să cred. După Sigur că putem să spunem la modul abstract, trebuie să finanțăm proiecte care promovează femeile, dar ce înseamnă asta exact? Să zicem că ar trebui, de exemplu, în uh, orașe să avem uh, un transport de proximitatea ameliorat, pentru că, în general, femeile au mai puțin uh, mașini decât bărbații și depind mai mult de transportul de proximitate. Deci dacă îl dezvoltăm, ajutăm femeile. Bun, să zicem, dar uh, tot nu înțeleg cum se leagă acest lucru cu integrarea dimensiunii de gen în buget. Eu, mie îmi scapă ceva uh, ca să pot găsi un răspuns adecvat și Poate că ar fi nevoie de o cercetare mai aprofundată, să facem un studiu la comisia noastră ca să înțelegem mai bine ce posibilități există. Poate ar fi bine să strângem exemple din statele membre, din alte state OCDE, să vedem dacă s-a mai făcut așa ceva și dacă a, a dat rezultate. Pentru că mie mi se pare cam de domeniul fanteziei, acest apel general de a integra dimensiunea de gen în buget. Nu înțeleg cum se transpune concret în inițiative politice. În, în uh, ceea ce privește salariile angajaților la Parlament și la Uniunea Europeană presupun că nu se fac discriminări între femei și bărbați, nu spune președintele. Domnul Depre, care este raportor în 2016 pe bugetul Parlamentului, nu sunt discriminări, nu? Sunt cu siguranță, domnule președinte, dar uh, nu am avut mandat să le caut. Deci nu erau vizibile. În orice caz nu erau prezentate ca atare. Glumesc. Cred că susținem cu toții obiectivul egalității de pline între femei și bărbați. Și susțin pe deplin orientările propuse de raportoarea noastră, doamna Gardia Zaval. Dar am două întrebări. Una ține de semantică și... Apoi, deci, și apoi mai am încă una, dar semantic. Credeam că nu mai putem vorbi de sexe, credeam că vorbim de gen acum. Sau poate e o problemă de traducere, pentru că în textul meu apare indicatori sexospecifici. Și se vorbește despre date uh, triate în funcție de sex. Eu cred că dacă vorbim despre gen, trebuie să vorbim despre gen, indicatorii să fie genospecifici și datele triate în funcție de gen. Eu n-am nicio problemă cu utilizarea noțiunii de sex, dar uh, cred că nu, nu mai e terminologia potrivită. Ar trebui să încercăm să avem o prezentare mai omogenă. Și mai am și o întrebare mm, care ține mai mult de fond. La punctul 2 din aviz, solicitați să se utilizeze indicatori specifici și probabil că asta îl preocupa și pe raportorul nostru general. Deci, solicitați utilizarea de indicatori specifici de gen sau sexospecifici, cum este în versiunea franceză, pentru toți actorii. Dar acțiuni e un concept foarte larg. Dacă vrem să evaluăm uh, în faza de, progr de program, în faza de obiective, poate că merge, dar să încercăm să aplicăm acești indicatori în toate fazele, la toate acțiunile, nu știu ce se poate face, pentru că unele proiecte presupun foarte multe acțiuni și atunci veți dezvolta un indicator specific de gen pentru fiecare acțiune? Poate că e o problemă de terminologie, dar mi se pare că introducem uh, o povară birocratică enormă. Dacă îmi permiteți, cred că ar trebui să fie rescris acest alineat, ca să fie mai clar uh, că proiectele trebuie să fie evaluate în funcție de acești indicatori la final, după încheierea executării. Pentru că dacă aplicăm indicatori în toate fazele, sincer, mi se pare strivitoare povara birocratică. De deșirment, Madame Gardiazabal. Doamna Gardiazabal, un moment de ruptură, înțelegeți. La obiectiv suntem cu toții de acord. Și de asemenea, dorim cu toții să simplificăm procedurile. E un alt obiectiv, dar dacă Uh, în uh, apelul uh, de achiziții punem de fiecare dată indicatori suplimentari, devine absolut imposibil ca documentația de furnizat pentru a răspunde un astfel de apel să poată fi întocmită. E nevoie de o formulare deci mai generală care să fie ceva mai naturală și mai accesibilă tuturor administratorilor, acordând firește considerația necesară și în mod egal femeilor și bărbaților. Niște concluzii, domnule Gardea Zabal, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu am cerut cuvântul ca să spun colegii Claire Moody, pentru că noi ne-am înțeles perfect, dar urmarea intervențiilor pe care le-am auzit, președintele, vedeți că Într-adevăr, e o ruptură. Ei bine, poate că intervine și o problemă de informare, de explicare. Într-adevăr, domnule Depre, în original e o problemă de traducere. Textul a fost redactat în engleză și termenul utilizat era gender specific. Și nu e o problemă secundară, în niciun caz deoarece în terminologia utilizată de fiecare țară trebuie să um, sensibilizăm pe toată lumea și să avem un vocabular armonizat în ce privește limbajul neutru din punctul de vedere al genului. Acum, revenind la indicatori în fiecare acțiune, în fiecare fază, în fiecare etapă fiecare acțiune, sigur că nu ne dorim să adăugăm la fiecare moment un strat suplimentar de birocrație, ci uh, dorim să avem informații și să definim niște criterii care să fie preluate în programele financiare ale UE, așa încât să se țină seama de dorința de a reduce inegalitățile. Astfel, în programele subvenționate prin bugetul Uniunii Europene, există o evaluare a valorii adăugate pe care o aduce UE. Și nimeni nu se va opune la așa ceva. Pentru că, firește, dacă dăm bani de la bugetul lui, ne dorim o valoare adăugată la nivelul UE. E bine, la fel se întâmplă și pentru politici legate de egalitatea de gen. Acum că e vorba de indicator ce subliniază că reușim să facem ca lucrurile să se miște în punctele în care există o inegalitate între femei și bărbați, e bine, acolo îmi doresc astfel de indicatori și în niciun caz ca la fiecare fază a fiecare acțiune, să implementăm elemente suplimentare, ci îmi doresc obiective clare în fiecare program, obiective care să fie măsurabile uh, prin niște indicatori, iar evaluarea programelor trebuie să se facă pe baza acestor indicatori. Pentru că atâta timp cât nu dispunem de date, nu știm dacă uh, am atins sau nu obiectivele pe care ni le-am fixat. Văd că mi-a arătat hârtile. Dacă textul nu e suficient de liber, sigur că putem discuta și mi se pare inutil acum să uh, ne învârtim în jurul cozii pentru a uh, găsi uh, nod în papură. Mă refer inclusiv la politici precise, cele care se adresează tinerilor sau femeilor. De fiecare dată ar trebui să ne concentrăm pe rezultate și deci să avem de niște indicatori, de niște date care să ne permită să înțelegem dacă ne-am atins obiectivele. Suntem de acord? Ei bine. Președintele, dacă suntem de acord, închidem acest punct. Îmi amintesc de un studiu care a fost încredințat unei firme externe și e interesant să vedem care sunt concluziile studiului, dar când e să imaginăm acțiuni pe care le-am putea dezvolta urmarea acestui studiu, într-adevăr, intervin și elemente de perplexitate. Amendamentele trebuie depuse până cel mai târziu pe 14 noiembrie la prânz, iar votul în Comisia pentru bugete va avea loc pe 8 decembrie. Iar Comisia competentă pe fond va vota în luna ianuarie, adică Comisia FEMA. Vă mulțumim, doamna Gardia Zabal, pentru această comunicare care, iată, a suscitat o dezbatere cât se poate de interesantă și cu siguranță vom mai reveni asupra acestei dezbateri. Acum revin la comunicări, la punctul 3, care se referă la o prezentare a unui studiu referindu-se la costurile generate de entitățile care nu sunt agenții ale UE și la relevanța pentru piața internă. Jans Ger uh, a supravegheat, uh, ca să spun așa, acest studiu, îi dau cuvântul și firește invitatul nostru, Jack Mellon, care ne va prezenta studiul realizat. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ziua aceasta îndeplinesc mai multe misiuni la Comisia pentru Bugete, dar uh, sunt și raportor permanent pentru agenții și mi s-a părut o idee bună să propun acest studiu și cred că și coordonatorii au fost uh, de acord. Dragi uh, colegi, studiul nostru uh, purta titlul Costul fiecărui euro, The Cost of Each Euro în limba engleză, pentru punerea în aplicare a politicilor UE. Acest Uh, studiu analizează care sunt costurile de administrație ale fiecărui proiect european pentru punerea în aplicare a granturilor și costurile acestea sunt enorme, sunt de mai multe miliarde și uh, se pot face economii incredibile tocmai pentru că uh, Uh, se uh, gestionează la modul centralizat anumite proiecte, deci la nivel european și nu la nivel național. Am uh, fost invitat și la televiziunea germană recent și ultima întrebare pe care mi-a pus-o moderatoarea a fost unde aș face economii? Și am fost un pic depășit la vremea respectivă pentru că știu că nu e atât de ușor să faci economii într-un buget. Uh, mulți au idei concrete despre ce înseamnă să cheltuiești mai puțin și anume înseamnă să îndepărtezi anumite proiecte cu totul, dar nu asta era perspectiva mea și uh, la sfârșitul, uh, după ce s-a terminat interviul, am întrebat-o ea ce avea în minte când mi-a pus așa, acea întrebare și uh, mi-a spus că se gândise la agenții care îi se păreau inutile. Am uh, urmărit acest subiect, și trebuie să spun că mm, mi se părea destul de arbitrară finanțarea agențiilor, dar și desfințarea unora dintre ele și uh, foarte rar mi s-a întâmplat să aud lucruri bune despre agenții. Însă, la o analiză mai atentă, este clar că uh, agențiile își îndeplinesc obiectivele și, uh, în orice caz, merită să analizăm dacă uh, um, agențiile aduc realmente o plus valoare europeană. Și deci aceasta a fost ideea de bază a studiului nostru. Am uh, vrut să vedem dacă merită să avem aceste agenții care gestionează uh, proiecte pentru, în locul a 28 de agenții naționale. Mi se pare foarte interesant și aștept cu nerăbdare prezentarea rezultatelor. Mulțumesc! Monsieur Jacques Melan va răspunde. Domnul Jacques Melan va răspunde nerăbdării domnului Gaier și îi dau de îndată cuvântul. Well, thank you, thank you very much indeed for... Uh... Vă mulțumesc pentru invitație, așa încât să vă pot prezenta rezultatele acestui studiu asupra costului non-agențiilor cu relevanță pentru piața internă. Aceste rezultate sunt provizorii, trebuie să vă avertizez de la început. Va mai dura, chiar dacă am finalizat studiul, și cred că puteți vedea pe text că este o versiune prealabilă publicării. Uh, ce aș dori în cele 15-20 de minute pe care mi le-ați acordat este să vă ofer o viziune de ansamblu asupra metodologiei și obiectivelor studiului și să vă prezint mai ales rezultatele și concluziile noastre. Deci, care au fost obiectivele exercițiului nostru? Uh, au fost patru principale. Întâi, uh, să vedem care este impactul existenței agențiilor asupra bugetului UE, dar și asupra bugetelor naționale. Și a vedea dacă acest impact ar putea fi diferit în cazul în care soluții alternative ar fi adoptate pentru a oferi aceleași servicii, servicii și activități mai degrabă la nivel național decât la nivelul agențiilor UE. Și, sigur, aici analizăm costurile și beneficiile, apoi beneficiile care uh, vin tocmai din rolul agențiilor de a menține niște standarde armonizate, toate cele 28 de state membre. De asemenea, am încercat să vedem care este valoarea adăugată pentru părțile interesate, precum autoritățile naționale, dar și uh, părți terțe, cum ar fi uh, companii sau organizații internaționale. Acest studiu s-a limitat la șapte agenții UE. Vedeți lista pe ecran. Este vorba de EUIPO, EASA, EMA, ECA și cele trei agenții de supraveghere financiară, EBA, ESMA și EIOPA. În cercetarea pe care am derulat-o, a durat uh, peste uh, trei luni și a implicat uh, multă cercetare, discuții, dialog cu agențiile, cu autorități naționale, cu agenții naționale, cu companii. Vă dau un exemplu, Airbus, asociații, cum ar fi Federația Europeană a Agențiilor Farmaceutice. Pe scurt, în ce privește metodologia utilizată, studiul costul unei non-europe a fost deja menționat și eu cred că este o diferență între ce am făcut noi, chiar dacă încercăm să răspundem la aceeași întrebare. Metodologia a fost una diferită. studiile de tipul costul non-euro, non-europei, concentrarea mergea pe uh, ce se întâmplă dacă nu mergem până la capăt cu uh, Uniunea Europeană. În schimb, noi uh, am analizat ce există deja, adică aceste agenții. Și am încercat să înțelegem ce s-ar putea întâmpla dacă aceste agenții nu ar fi existat. Deci perspectiva era acum diferită. Metodologic vorbind, am analizat trei scenarii posibile. Mm, starea de fapt, adică situația existentă sau acel status quo, și costul antrenat de cele șapte agenții. În al doilea rând, scenariul cel mai bun sau cel mai puțin rău, acolo unde sarcinile uh, agențiilor ar fi preluate de statele membre, dar de fiecare dată cadrul reglementar și în special sistemele de recunoaștere reciprocă, ar putea rămâne funcționale. Și cel mai, uh, scenariul, uh, situație cele mai proaste este atunci când cadrul reglementar al UE nu mai funcționează deoarece recunoașterea reciprocă este erodată, o situație în care statele membre ar trebui să uh, reproducă la nivelul structurilor proprii um, niște agenții care să ofere aceleași servicii, deci asta ar însemna ca diverse agenții sau companii să-și înregistreze produsele separat în fiecare uh, stat. Dacă îmi permiteți acum, am să uh, vă explic pe rând fiecare scenariu, concentrându-mă pe cele mai interesante probabil pentru dumneavoastră. Dacă e să vedem ce se întâmplă uh, cu scenariul de bază, adică ce se întâmplă în mod real în momentul de față. Cele șapte agenții au un buget combinat de uh, un miliard de euro, adică cam 13% din totalul finanțării agențiilor europene. Dar cred că este important să subliniem că doar o mică proporție din acest buget este finanțat direct de la bugetul UE. Vorbim doar de vreo 80 mm, de milioane de euro, pentru că multe din aceste agenții generează uh, Uh, venituri substanțiale care acoperă costurile lor de funcționare. Și asta prin taxele pe care le aplică um, atunci când oferă servicii. Dacă e să ne uităm la Europa sau la Agenția pentru uh, Medicamente, 90% dacă nu mai mult din bugetul lor este acoperit de taxe plătite de sectorul privat care uh, firește mm, și înregistrează produsele pe lângă aceste agenții la nivelul întregii Uniunii Europene. În ce privește agențiile de supraveghere financiară, dependența de bugetul Uniunii Europene este mult mai mare. Dacă să ne referim la EBA, în 2015 vorbim de un buget de 30 de milioane de euro, din care 40% aproximativ proveneau din bugetul UE. Costul uh, deci, um, pe care le reprezintă agențiile nu stă în cărca bugetului Uniunii Europene în mod integral. Acum, ce s-ar întâmpla dacă nimic nu s-ar schimba? Ei bine, tocmai pentru că am dialogat cu agențiile, noi credem că Mm, resursele uh, lor operaționale mm, s-ar putea să scadă, dar um, numărul de posturi va crește și la fel și productivitatea lor. Dacă e vorba de brevete sau diverse produse care sunt înregistrate, vorbim de o creștere de 50% pe an, în timp ce costurile scad. Unele agenții dintre acestea șapte vor înregistra costuri uh, sporite, în special așa numitele agenții startup, în timp ce altele vor avea costuri reduse. Dar, uh, la nivel global, costurile se vor reduce. Trecând acum la celelalte scenarii pe care le enunțasem, Dacă cadrul reglementar rămâne funcțional la nivel UE, dar funcțiile agențiilor ar fi preluate de entități naționale, e bine, în acest caz, estimăm că vorbim de un cost suplimentar de aproximativ 160 până la 170 de milioane pe an. Dacă sarcinile agențiilor sunt transferate statelor membre și aceste costuri suplimentare ar proveni tocmai din faptul că noi entități ar trebui înființate în anumite țări, dar și pentru că acolo unde există agenții, acestea ar trebui să asume multe sarcini suplimentare. Acestea costuri suplimentare uh, nu s-ar împărți uh, în mod egal în toate statele membre. Dacă ne uităm la Agenția pentru Securitate, Securitatea Aviației, uh, anumite țări, bunoară Franța, Germania și Marea Britanie cu industria aerospațială mare, probabil vor purta mm, cea mai mare povară, cea mai mare responsabilitate în verificarea siguranței și asta în numele și celorlalte stări membre. În schimb, în cazul altor agenții e posibil ca toate statele membre să trebuiască să-și sporească volumul de muncă al agențiilor lor existente. În ce privește distribuirea costurilor suplimentare, în cazul acestui scenariu, va depinde de uh, importanța acestora și uh, importanța piețelor pe care le acoperă, uh, pentru că agențiile oferă servicii uh, acestor companii. Acum trecem la al doilea scenariu. Situation where Aici e vorba de situația în care, dacă agențiile nu ar exista, la un moment dat, în viitor, cadrul de reglementare probabil ar începe să se descompună. Dovezile pe care le-am adunat ne arată că firmele reprezentate în aceste agenții, mai ales primele patru, vor trebui să-și înregistreze produsele în diferite țări și asta va duce la o creștere a costului reprezentat de lipsa acestor agenții. Dacă ne uităm la tarifele naționale percepute, chiar dacă în multe cazuri, dacă ne uităm de la caz la caz, par să fie mai joase, cumulate la nivelul tuturor statelor membre sau dacă vrei să îți înregistrezi produsul mai multe state membre, costurile se acumulează și în ultimă instanță se va ajunge la costuri mai ridicate decât în cazul în care ar exista o singură agenție europeană. Noi am uh, pus la oaltă rezultatele analizei noastre la nivel european și estimăm că în cazul celui de-al doilea scenariu, în care firmele trebuie să își înregistreze produsele în mai multe țări, s-ar adăuga cam 500 de milioane până la un miliard de euro costuri suplimentare pentru industria europeană. Vorbim de o sumă substanțială care este mult, mult mai mare, de cifra mult mai mică, 160 de milioane, care ar putea fi plătită de statele membre pentru a-și extinde agențiile existente pe lângă cifrele pe care vi le-am prezentat deja, vor exista și costuri ascunse pentru industria europeană. Pentru că nu numai că vor trebui să plătească, să aibă cheltuieli suplimentare, tarife suplimentare, dar vor exista și costuri interne în pregătirea uh, cererilor pentru diferite agenții în diferite state membre atunci când vor să-și certifice produsele în limitele de timp și resurse cu care a trebuit să lucrăm. Nu am putut analiza aceste costuri posibile în detaliu, însă, din câte ne spun diferite companii, uh, se pare că aceste costuri vor fi chiar mai mari decât uh, sumele plătite agențiilor naționale pentru registrarea produselor. Și un al treilea element aici este important, E vorba de cuantificarea costurilor acestor non-agenții, a lipsei agențiilor. Bine, acest lucru e greu de făcut în cazul agențiilor de supervizare financiară, supraveghere financiară. imposibil, de fapt, să venim cu o cifră exactă care să ne arate care sunt beneficiile în materie de întărirea stabilității sectorului financiar în Uniunea Europeană. Consider de asemenea că e important să spunem că pentru toate aceste agenții există și alte costuri necuantificabile care vor fi supuse la un risc în cazul în care aceste agenții nu ar exista. Toate aceste agenții uh, posedă experți, un personal calificat, Agenția Europeană a Medicamentului are o listă de 4500 de experți la care se poate face apel atunci când e vorba de a examina anumite medicamente. Există baze de date care conțin informații importante uh, Uh, strânse de peste Uniunea Europeană și pot fi ușor diseminate. Uh, de aceea lucrurile se desfășoară mai ușor decât dacă s-ar proceda individual de către fiecare stat membru. Apoi agențiile joacă și un rol internațional, dacă ne la siguranța aeriană. Ni s-a spus că ne-am întoarce la anii 60 dacă n-am avea această agenție, pentru că fiecare țară ar trebui să pregătească sistemele proprii de certificare a avioanelor care intră în spațiul aerian european venind din exterior. Și evident sistemul ar putea să difere de la un stat membru la altul în acest caz. Și apoi chiar pentru producătorii europeni, Agenția Europeană a Siguranței Aeriene joacă un rol important pentru că sprijină agenții din afara Europei cu expertiză tehnică atunci când analizează produsele europene și le certifică. Uh, ar mai fi câteva planșe de prezentat. Dacă aceste agenții ar fi să fie închise, vor fi costuri, cel puțin în opinia noastră, pentru economia locală din acele state în care își au reședința aceste agenții. Vorba cam de 3500 de locuri de muncă. Sigur, unele dintre acestea ar fi transferate în altă parte, probabil aici, în Bruxelles, un, multe dintre ele pentru a prelua activitatea uh, pe care norm vor mai desfășura aceste agenții. despre ce funcție este vorba. E vorba de îmbunătățirea uh, activității, de formularea politicilor în Bruxelles. Dacă agențiile prezente nu desfășoară aceste activitate, funcțiunile respective vor trebui să fie preluate de anumite entități prezente aici în Bruxelles. pierderea directă de locuri de muncă în aceste locații ar putea fi considerabilă prin urmare, dar ar mai putea să existe și o pierdere indirectă de locuri de muncă pentru că anumiți furnizori ai acestor agenții o să-și piardă obiectul de activitate. Ne-am uitat și la implicațiile pentru instituțiile europene și special pentru Comisia Europeană. Dacă agențiile nu ar exista, o serie de activități nu ar fi transferate către statele membre, ci ar reveni unor alte instituții europene, de exemplu Comisia. Evident, comisia ar putea să angajeze noi oameni sau să folosească personal deja existent pentru a acoperi aceste activități, însă va fi greu, mai ales dacă ne gândim la constrângerile bugetare actuale. Și se pune de asemenea problema independenței consultanților politici în raport cu cei care elaborează politicile propriu-zise. Deci ar fi o diferență care s-ar șterge oarecum într-un astfel de caz. Care ar fi concluziile, prin urmare? Să după cum spuneam, suntem încă în proces de finalizare a acestor concluzii, dar putem să spunem că în ceea ce ne privește, după ce am analizat situația, este evident că aceste costuri actuale ale agențiilor sunt inferioare costurilor care s au înregistrat dacă activitatea ar fi transferată către statele membre sau către comisie și alte instituții. E important să spunem că e foarte greu să se cuantifice aceste economii, pentru că, în ultimă instanță, lucrăm cu situații ipotetice, un scenariu contrafactual. Apoi merită să ne uităm și la alte agenții, nu doar acele șapte vizate de noi. Sigur știți că sunt mult mai multe agenții pe piața unică. Considerăm că dacă această cercetare se dovedește a fi rodnică și de ajutor, merită să se analizeze costurile și beneficiile altor agenții implicate în astfel de activități. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Președintele, mulțumim și noi pentru această prezentare. Mă întorc acum către domnul Gaier uh, pentru a-l întreba dacă impresia domniei sale s-a îmbunătățit? Sunt mulțumit de rezultatele studiului pentru că există anumite indicații referitoare la economii eh, cuantificabile și necuantificabile realizate de agențiile analizate. E vorba și de funcționarea pieței interne, dar și de uh, prestări de servicii concrete care sunt realizate la nivel centralizat și nu în 28 de state membre. Sperăm uh, să fie clare aceste cifre și uh, să fie clar că cel puțin pentru bugetul Uniunii Europene este o economie enormă. Însă, costurile pe care le-ar fi suportat fără existența acestor agenții, sectoarele economice vizate, sunt și ele destul de mari. Așadar, de-a lungul anilor s a văzut, văzut că cifrele ar fi fost enorm de mari pentru anumite sectoare fără agențiile europene. Deci cred că integrarea europeană își aduce contribuția încă puțin, și uh, sper ca și aici în Parlament să fie discutate mai pe larg rezultatele acestui studiu și uh, vom uh, putea să folosim ca argument acest studiu în discuția noastră permanentă despre ce facem cu agențiile. Cred că ar fi important să prezentăm acest studiu și în diferitele sectoare cu care colaborăm să îl aplicăm, de exemplu, la transportul sectorului aerian, la sectorul farma, pentru că acestea sunt uh, sectoare foarte importante uh, pe piața internă la ora actuală. În ceea ce privește securizarea capacității de lucru a acestor agenții, cred că merită să ne amintim aceste cifre. Și uh, am să amintesc din nou o experiență a mea referitoare la uh, alcătuirea diferitelor taxe. S-a pus întrebarea dacă am putea folosi excedentele uh, bugetare ale agențiilor la bugetul european. Haideți să ne amintim cât de mult am discutat despre acest subiect. Și um, exact în legătură cu acest punct uh, îmi vine în minte o declarație a reprezentanților uh, industriei uh, de transport aerian europene atunci când am discutat despre EASA. Reprezentantul a spus că nu contează atât de mult cât de mari sunt taxele, că pentru ei contează mai mult cât de repede, cât de rapid lucrează agenția și cât de capabilă este agenția să ofere acel serviciu industriei. Deci, practic, cât de repede poate agenția să emită certificate pentru întreprinderile europene ca acestea să poată introduce noi produse pe piață. Și uh, eu, în orice caz, am de gând să lucrez un pic, să aprofundez acest studiu și uh, să îl aplic atât la uh, discuțiile despre buget, cât și la alte discuții legate de piața internă. Mulțumesc frumos! Merci. La parole. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Ceșovski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În uh, Comisia de Control Bugetar, noi urmărim îndeaproape rezultatul activității acestor agenții și când ele sunt lucruri de criticat, le criticăm fără ezitare. În plus, nu ne scapă nimic, pentru că vrem să evaluăm într-adevăr activitatea acestor agenții. Nu spunem pur și simplu uh, Uh, lucrurile merg foarte bine. Adesea am refuzat să le facem descărcarea de gestiune. Eu uh, de multă vreme sunt raportor din partea PPE-ului pentru aceste agenții. Am vizitat 19 astfel de agenții. Am fost peste tot în Europa și stau cel puțin o jumătate de zi în fiecare agenție, mă uit să văd ce fac, ce probleme au și fac asta în contextul descărcărilor de gestiune din ultimii patru ani de zile. Ca și domnul Gaier, n-aș ști cum să răspund la întrebarea referitoare la agenții. Agențiile, da, fac treabă bună și au personal competent, însă trebuie să fie și criticate merită să fie criticate și trebuie să ne gândim dacă vrem să le, mai, continuăm să le dăm acești bani. Ei nu comunică foarte bine ceea ce fac. Nu comunică foarte bine rezultatele a ceea ce fac. Și regret că ce am auzit de la Jack Mallon este doar uh, rezultatul unei anchete parțiale. Eu aștept să văd care sunt concluziile finale. Nu mă înțelegeți greșit. Agențiile Uniunii Europene sunt un lucru bun. Dacă am avea 28 de agenții de reglementare diferite care să testeze uh, echipamentul de pe avioane, lucrurile n-ar merge bine. Știu cum stau lucrurile. În Cehia avem o mână de experți numai în domeniul aviației civile. Ei n-ar fi în stare să facă față. Și asta să nu mai vorbim de țări ca Cipru sau Malta sau uh, Eh, sper că nu o să, n-o să săriți la mine eh, eh, că critic țările mici, dar țările mici, Luxemburg, statele baltice, nu au baza necesară, nu au experiența de a efectua astfel de activități și aș vrea să putem veni cu o cifră concretă. Vreau să putem calcula cât ar costa dacă am avea 28 de agenții ocupându-se cu astfel de lucruri. M-am dus la Agenția Alimentului. Echipele de acolo lucrează minunat. Fac schimb de informații într-o clipită. E extraordinar ce pot să facă. Dacă am avea 28 de agenții în statele membre operând în paralel, întrebându-se, interzicem produsul ăsta acum, mâine ne uităm de sus, de jos, din stânga, din dreapta. Nu. Mă bucur că am intrat în această discuție, dar e o discuție care trebuie să-i dedicăm mult mai mult timp și sper că o să o facem curând. Cred că în prezent agențiile Uniunii Europene sunt o comoară, o nestemată, dar e o nestemată îngropată undeva adânc, adânc în pământ. Mulțumesc! Mulțumim. Cine mai dorește să intervină? Întreabă doamna președinte. Domnul Norgan? Vă rog. Dacă se poate. Par de, de cuștiuni mai concrete. Mulțumesc. Aș avea câteva întrebări concrete. Mi se pare foarte interesant acest studiu. Sosește la fix. Punctul de pornire al studiului este ideea că analizăm un instrument, agențiile Uniunii Europene, și pornim de la uh, principiul că funcția acestora este esențială, că funcția trebuie desfășurată la nivel european și nu la nivel național. Aceasta este ipoteza de bază. Acum, um, poate că ar fi bine să analizăm din nou această ipoteză. Oare funcția este întotdeauna mai bine gestionată la nivel european decât la nivel național? Pentru că în acest caz am putea să ne gândim la diferite tipuri de relații pentru diferitele tipuri de instrumente. Am putea să ne și uh, Uh, închipuim că comisia ar putea să își asume direct anumite funcții. De ce nu? Pentru că în mai multe state membre există o administrație publică care îndeplinește misiuni în care revin unei agenții dintr-un alt stat membru. Deci, uh, de ce să nu ne gândim că ar putea comisia să facă acest lucru? pentru că s-ar face cu siguranță economii prin acest tip de centralizare. Poate am avea un randament sporit, un beneficiu sporit, am reduce costurile și s-ar face um, economii de scară, pentru că s-ar putea utiliza serviciile, uh, structurile serviciilor generale. Și mai uh, este un element uh, interesant, care nu ține neapărat de acest studiu. Este vorba de uh, taxe, taxele pentru serviciile prestate de aceste agenții. Poate că ar trebui de la început, când se creează o agenție, să se prevadă taxe din care să se financeze bugetul respectivei agenții. Cred că acest lucru se face deja și dacă serviciul este eficient și necesar, atunci, dat fiind că serviciul este util, ar fi normal ca persoanele care au nevoie de serviciu să și plătească pentru el prin intermediul acestor taxe. Așadar, cred că ar fi important să extindem acest studiu la întregul univers al agențiilor europene. Vă mulțumesc. Margal. Mulțumesc, domnule Maragal. Domnul Donano. Domnule președinte, eu vreau să știu în ce bază au fost alese aceste șapte agenții. O să aflăm imediat. Mai sunt și alte întrebări, observații? Domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun în primul rând că mă bucură concluzia acestui studiu. Aș fi fost uh, uimit să se ajungă la concluzia că agențiile costă mult mai mult decât uh, scenariul uh, 2 sau scenariul 3. Am și eu două întrebări, care de altfel uh, se aseamănă cu ce spunea domnul Maragal. Ne mai putem pune o întrebare și anume care este costul suplimentar pentru anumite agenții, nu, cred că, nu spun că e valabil pentru toate. Care sunt costurile suplimentare presupuse de crearea unei agenții, dat fiind că anumite uh, din uh, sarcinile acelei agenții ar putea fi îndeplinite de administrație, unele dintre ele pentru că e clar că trebuie agenții autonome pentru anumit, a îndeplini anumite sarcini. Dar uh, ce spun eu se leagă de ce zicea domnul Maragal, pentru că această opțiune nu apare în studiu. Cred că trebuie să se facă o diferență între sectoare unde e necesară o autoritate independentă, care să nu fie controlată de administrație, și sectoarele în care uh, nu e obligatoriu ca autoritatea să fie independentă. În al doilea rând, în ceea ce privește uh, chestiunea costurilor, pe plan bugetar, pentru bugetul Uniunii, comparația cu statele membre este uh, diminuată pentru că există taxe plătite de uh, cei care folosesc serviciile agențiilor. Mă întreb dacă mm, nu, nu este diferită situația pentru agențiile care nu beneficiază de astfel de taxe. Nu știu dacă se aplică același raționament. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Atunci, dragi colegi, dacă îmi permiteți, vreau să vă întreb dacă uh, sunteți siguri că fiecare dintre agențiile analizate este utilă. Pentru că eu am avut de multe ori impresia că agențiile sunt create pentru că unele state membre își doresc neapărat să aibă o agenție pe teritoriul lor. Chiar există o utilitate a fiecarei agenții și o plusvaloare specifică? Și s-a verificat că atunci când există o agenție europeană și aceasta este devine caducă, poate fi înlocuită de serviciile naționale sau de alte agenții, atunci cred că agenția europeană este un soi de punere la oaltă a resurselor, care permite, într-adevăr, o reducere a costurilor. Și uh, m-am mai gândit că OHIM, agenția din Spania, care se numește acum uh, Biroul uh, Proprietății Intelectuale, avea un excedent la buget și s-a considerat că nu e bine să aibă un excedent, pentru că altfel uh, vor apărea probleme pentru agențiile naționale. Există acest sistem și dacă există, putem să îl denunțăm pentru ca abordarea finală să fie cea rațională? Domnule Malen, dacă doriți să răspundeți, Vă rog să o faceți și să fiți succint pentru că mai avem multe puncte pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Am să mă refer la câteva dintre punctele menționate pentru că la altele cred că nu e de competența mea să răspund. Cred că este adevărat că e important să se amelioreze performanța agențiilor. Am văzut că am văzut că la unele se reduc bugetele. S-ar putea spune că performanța se ameliorează, dar în studiul nostru noi nu spunem în niciun caz că trebuie reduse costurile. Ce trebuie să se facă este să se amelioreze eficiența. De asemenea, cred că agențiile nu reușesc foarte bine să comunice plus valoarea pe care o creează realizează evaluări în conformitate cu regulamentul uh, inițial de creare, dar nu stau prea bine la uh, comunicare, la demonstrarea plus valorilor față de alte părți interesate. S-a pus întrebarea mm, legată de agențiile care practică taxe și diferența între ele și celelalte. Agenția um, Valorilor Mobiliare și Piețe, una dintre agențiile analizate de noi, analizează o potențială introducere de taxe pentru uh, agenții de credit. Și cred că e un subiect important care ar trebui să fie discutat cu agențiile. Ar trebui să vedem dacă există posibilitatea ca agențiile să genereze venituri, uh, percepând costuri pentru serviciile oferite, în loc să fie finanțate de la bugetul european. În egală măsură, s-a spus că uh, ar trebui să abordăm și ideea uh, retransferării la buget a excedentelor agențiilor. Eu cred că, deși e greu de cuantificat uh, ce beneficii aduc aceste agenții în locul entităților statelor membre, pentru că e greu de cuantificat atât în ceea ce privește costurile cât și beneficiile, cred că am găsit un consens destul de clar nu doar între agenții, ceea ce era de așteptat, ci și între majoritatea întreprinderilor europene, cele care apelează la serviciile agențiilor, consideră că acestea joacă un rol important și că fără ele nu ar reuși să uh, se adapteze la legislație și agențiile aduc standarde unitare. Și deci, deși e greu să cuantificăm uh, toate acestea, uh, E important să fie clar că economiile făcute sunt mari. Mulțumesc și dăm acum cuvântul raportorului pentru încheiere. Ich habe dem eigentlich gar nichts hinzuzufügen, Herr Präsident. Bien. Nous allons passer à... Foarte bine, atunci trecem la cea de-a doua comunicare Este La mesure de la, de la mise en œuvre. Este vorba acum de punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene. E vorba de costul fiecărui euro din bugetul UE pentru punerea în aplicare a politicilor UE în diverse state membre. Domnul Mureșan este uh, responsabil de acest studiu și așadar îi dau cuvântul pentru introducere. Thank you. Thank you very much. Um, thank you very much, Chairman. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc echipei care a lucrat la realizarea acestui studiu E vorba despre costul pe care îl suportă beneficiarii naționali pentru a avea acces la uh, finanțarea europeană. Domnule președinte, doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră, mai ales pentru eforturile pe care le-ați făcut uh, pentru ca acest studiu să devină posibil. Echipa care a lucrat uh, la acest studiu a folosit informații din partea Comisiei Europene și vreau să subliniez faptul că direcțiile generale ale comisiei care erau vizate nu au dorit să furnizeze informațiile uh, necesare pentru realizarea acestui studiu. Și datorită intervenției dumneavoastră și datorită sprijinului vicepreședintei Gheorgheva, aceste informații au fost până la urmă puse la dispoziția cercetătorilor și de aceea doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, și de asemenea doamnei vicepreședinte Gheorgheva, care s-a asigurat că putem avea acces la aceste informații pentru a realiza studiul și, până la urmă, pentru ca Parlamentul să-și îndeplinească rolul de control și supraveghere a Comisiei Europene. Aștept cu nerăbdare prezentarea studiului. Sfera de aplicare a fost uh, identificarea mărimii costurilor pe care le uh, suportă autoritățile naționale pentru a accesa fondurile europene. S-a dorit să se sublinieze diferențele existente între programele um, cu uh, gestionare um, obișnuită și cele cu gestionare partajată ca să se vadă în ce cazuri sunt prea mari costurile pentru beneficiari dacă, să se vadă dacă povara birocratică și costurile nu sunt cumva atât de mari în unele domenii de politici încât beneficiarii ar putea fi uh, descurajați și ar putea să nu mai aplice, uh, să nu mai depună cereri de accesare a fondurilor europene. Concluziile sunt foarte interesante, mai ales pentru uh, gestionarea directă. E foarte clar că costurile aferente uh, solicitării de fonduri europene sunt uh, mari și sunt mult prea mari uh, față de beneficii, mai ales pentru IMM-uri și entități mici. Acest studiu, desigur, nu se dorește o evaluare globală a gestionării fondurilor europene, ci dorește să identifice blocaje și potențiale soluții pentru uh, extinderea bunelor practici ca să se poată ajunge la o mai bună punere în aplicare a proiectelor noastre, ca să ne asigurăm că fondurile ajung la beneficiari mai rapid și mai ușor și în contextul unei bune gestiuni financiare, într-un context în care să putem uh, preveni și detecta frauda. Domnule președinte, mă opresc aici și aștept cu nerăbdare prezentarea și discuția de după studiu. Merci. Vă mulțumesc. Dau acum cuvântul experților de la cabinetul Deloitte ca să ne prezinte acest studiu, după care vom discuta acest studiu. Qui prend la parole? Thank you. Uh... Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule Mureșan, stimați eurodeputați. Am să vă prezint elementele cheie ale acestui raport în cele 15 minute care urmează. V-aș aminti că scopul acestui studiu este de a oferi înțelegere a costurilor legate de granturile oferite de UE și să ofere recomandări pentru a elimina acele costuri care generează ineficacitate. Ne bazăm pe uh, cadrul reglementar existent, bazându-ne pe date pe care le-am primit de la statele membre, din partea Comisiei Europene și de la beneficiarii înșiși. Astfel am putut identifica anumite uh, costuri și factori, vectori de ineficiență și am să uh, vă ofer concluziile noastre la sfârșit. Studiul se concentrează pe o selecție din uh, programele finanțate, nu asupra tuturor programelor, în special în ce privește competitivitatea, Uh, ocuparea, uh, coeziunea teritorială, durabilitatea, creșterea. Două treimi din programele finanțate prin granturi se referă la aceste sectoare. Așa cum știți, simplificarea, armonizarea um, managementului de grant a fost un motiv uh, um, de preocupare pentru toți beneficiarii de granturi regulamentele UE uh, în mod indirect sporesc uh, uh, birocrația și cheltuielile în gestionarea granturilor. Ținând seama de diferențele importante între natura diferitelor programe uh, finanțate, este limpede că regulamentele financiare oferă în general principii directoare și recomandări asupra unei administrări sănătoase a granturilor. Apoi, fiecare program își are regulile specifice la uh, nivelul său. Ei bine, aici se ține seama de specificitățile programelor și astfel poate antrena o povară administrativă sporită. Astfel de reguli se referă bunoară la uh, cele de raportare, mm, principiile de rambursare pe cost și cred că e just să spunem că anumite reguli diferă Bună oară, un program de mobilitate pentru studenți nu poate fi administrat în același fel ca și un program uh, de cercetare transnațională la nivel înalt. Putem observa de asemenea că astfel de elemente nu trebuie să împiedice uh, obiectivele programelor citate. Acum, uitându-ne la procesul de derulare a granturilor, e bine, el este destul de similar uh, în toate programele, chiar dacă implementarea apoi este foarte diferită. Uh, procesul generic pe care noi l-am utilizat în contextul acestui studiu și pe care îl puteți vedea pe slide-ul de pe ecran, uh, e alcătuit din trei părți. Odată, lansarea uh, propunerii și acordarea grantului, apoi uh, implementarea și, în fine, uh, încheierea grantului. La nivel de administrare poate fi management direct, indirect sau partajat și diversi actori în acest proces vor fi diferiți. Și ne referim la DG-uri, agenții executive, agenții naționale, în cazuri specifice. La fiecare etapă a procesului beneficiarul mm, respectiv cel care solicită un grant și apoi devenit odată beneficiar, are o seamă de îndatoriri. Mai întâi a găsi un nou program, aș înregistra organizația, a dezvolta o propunere, a negocia proiectul și așa mai departe. În administrarea acestui proces e nevoie de resurse substanțiale, resurse umane, financiare, din partea tuturor părților implicate. Trecând acum la costurile acestui proces, deoarece Comisia Europeană nu ne-a putut oferi toate datele pe care le-am solicitat uh, la nivelul de acuratețe uh, pe care l-am solicitat în timp pentru uh, acest studiu. V-aș ruga să analizați ca un studiu de caz acest grafic și să nu extrapolăm, să nu generalizăm. Nu am primit uh, date despre Erasmus Plus, așa încât, din punct de vedere cantitativ, Erasmus Plus nu este inclus în uh, cele ce urmează în expunerea mea. La nivelul UE, și în limitele acestui studiu, mm, excluzând programele, uh, programul Erasmus Plus din lista enunțată inițial, vorbim de 300 de milioane pentru a implementa uh, granturile și de a supraveghea autoritățile de administrare. Costurile directe de management, în medie, este aproape 1%. E vorba de 0,83% din valoarea totală a contractului semnat. Iar pentru managementul partajat vorbim de 0,1% din valoarea angajată. Pentru administrare directă și menționez doar me- cifre medii, vorbim uh, de o răspândire destul de largă și în funcție de cazurile pe care le-am studiat, pentru management partajat vorbim de 0,7% până la 0,07% până la 0,15%. Aceste diferențe foarte mari pot fi explicate uh, de uh, diversi vectori de cost. Dimensiunea grantului în sine uh, reprezintă un prim factor important. Apoi, legislația și regulamentul specific uh, necesitățile de raportare și gradul de automatizare sau nu. Dacă ne concentrăm la nivel uh, național sau regional, Activitățile sunt similare cu cele executate de comisie prin managementul direct și aici. Costurile medii estimate sunt de 0,5% și variația este de la 3 la 10% din valoarea totală în funcție de cazurile analizate. Dacă ne uităm la nivelul beneficiarilor, e bine, mm, reiese din cazurile studiate de noi că costurile cele revin re, se situează între 0,91% și 18,77% și cel mai important vector de cost aici este valoarea finanțării primite. Atunci când sunt cerute sume mici, trebuie totuși ca beneficiarul să treacă prin întregul proces și asta înseamnă că uh, le revine un cost mult mai mare decât comparativ cu alți beneficiari. Procesul de solicitare a grantului reprezintă între 20 și 30% din costul total, ceea ce înseamnă că în cazul în care nu obțin grantul dorit, vor avea de suferit niște costuri semnificative. Oricum, Comisia a luat deja inițiative importante de simplificare. Cu toate acestea, bazându-ne pe interviuri cu beneficiari și anchete online, uh, anumite tipuri de activități administrative încă trebuie ameliorate. Dacă e să mă concentrez la nivelul UE, vorbim de proceduri care nu sunt armonizate, uh, volum de muncă mare, și evaluări exante ale costurilor și, practic, în toate programele observăm o lipsă de armonizare, niveluri diferite de automatizare sau digitalizare și mm, niveluri diferite ale controlelor practicate. Dacă ne uităm la nivel uh, național și regional, povara administrativă se referă la uh, raportarea împovărătoare înspre comisie, Mm, regulamente nu suficient de clare la nivel regional sau național, schimbări în legislație, audituri complexe și uh, care durează foarte mult. Acum, la nivelul beneficiarilor, întâi de toate e important de observat că procesele sunt deosebit de complexe și împovărătoare, în special pentru organizațiile mai mici. Uh, care nu pot trata procese complexe, iar noi solicitanți nu au experiență cu astfel de procese. Prin urmare, organizațiile mici sau noi solicitanți pot fi descurajați în a solicita granturi, ținând seama de povara administrativă și de costurile pe care le-ar aduce. Ce semnalează ei? Ei bine, lipsa de informații pentru noi veniți, Uh, complexitatea în uh, toate etapele procesului, nevoia unui număr mare de documente justificative, uh, controle, verificări, verificări diferite adesea la nivel național, respectiv la nivelul Comisiei Europene și așa mai departe. Uh, după analiza programelor uh, până în 2013, o seamă de măsuri s-au uh, implementat deja pentru perioada 2014-2020 și alte măsuri de simplificare sunt în curs sau întrevăzute. Simplificarea se referă în special la rambursarea costurilor, gradul de digitalizare și automatizare a procedurilor, iar în viitor, printre altele, Uh, simplificarea procedurilor pentru IMM-uri, digitalizarea unor procese suplimentare, solicitarea de documente justificative și o anumită armonizare între statele membre, între procedurile statelor membre și cele ale Comisiei Europene. În plus, am primit uh, feedback de la comisie, de la beneficiari uh, și dorința e către și mai multă simplificare și asta în special în cinci domenii. Mai întâi vorbim de cadrul reglementar și reguli. E nevoie de mai multă armonizare în anumite programe, pentru că uh, este posibilă și trebuie analizată. Un exemplu ar fi generalizarea unor uh, opțiuni de cost simplificate. În al doilea rând vorbim de digitalizarea și automatizarea activităților. Și nu e vorba doar de a ne asigura că procesul este unul automatizat în cea mai bună modalitate, ci și în ce fel se face acest lucru. Lucrurile trebuie să fie clar comunicate tuturor beneficiarilor. Al treilea sector se referă la uh, ameliorarea proceselor de business. Uh, și v-aș da un exemplu și aici, anume a elimina raportarea interimară, evitarea auditorilor duble la nivel național, bunoară și nivel comisiei evitarea fluxurilor de documente pe hârtie și uh, mai degrabă ale digitalizarea. Apoi, a uh, simplifica raportarea. În fine, a oferi informații financiare mai nuanțate pentru a facilita procesul de administrare, concentrându-ne pe acele arii unde eficacitatea costurilor este mai probabilă și mai posibilă. În încheiere și în concluzie, cercetarea noastră arată că procesul de oferire a granturilor poate fi simplificat și că asta ar aduce mai multă eficacitate a costurilor atât de partea Comisiei cât și de partea statelor membre și a regiunilor. Însă e foarte important de subliniat că dacă procesele pot fi simplificate pentru a facilita procesele pentru uh, solicitanți și uh, beneficiari, este esențial, reducând povara administrativă pentru aceștia, chiar dacă e vorba numai de o percepție a unei poveri administrative sau dacă realmente aceasta antrenează și costuri pentru uh, solicitanți și beneficiari. Uh, vă mulțumim foarte mult! Președintele, vă mulțumim pentru aceste recomandări și axe de simplificare propuse. Într-adevăr că toate acestea țin și de bună reglementare bugetară. Pentru că multe proiecte dispar înainte de a vedea lumina zilei. Dar suntem la limita absurdității uneori uh, atunci când descoperim în ce constă astfel de proceduri și nu mă îndoiesc că studiul dumneavoastră e cât se poate de promițător. Acum deschid dezbaterea și domnul Ashworth este primul intervenient. Îi dau cuvântul. Well, thank you very much for your report. It's very valuable. Mulțumim foarte mult pentru acest raport cu informații atât de valoroase. Eh, câteva idei mi-au venit în minte. Această gamă de costuri și variație de costuri între sectoare și mai multe exemple eventual care ne-ar uh, limpezi puțin percepția. Ar fi vorba de variații de la un stat membru la altul. De exemplu, vedeți că costurile sunt mai mari într-un anumit stat membru sau într-o anumită regiune. Ne-ați putea da de, de asemenea niște exemple vizând un anumit program. Sunt programe care sunt mai scumpe, mult mai scumpe decât altele. Vorbeați de IMM-uri de micile firme mai precis și asta, sigur, ridică o serie de semne de îngrijorare și ar mai fi și alte domenii în care am fi ispitiți să tragem concluzii că costuri ridicate înseamnă plus valoare redusă pentru programul în ansamblu. Ar fi ceva concluzii în acest sens. Mulțumesc. Mulțumim și noi, domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte doar trei comentarii. Chestiune extrem de precise pe care aș vrea să le menționez. În prim comentariu. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră. Beneficiarii chiar suportă un anumit cost. Am vorbit de costul lipsei agențiilor, acum am putea să vorbim de costul lipsei de standarde, de interoperabilitate, dacă preferați. Recent în Parlament am aprobat un raport privind programele de interoperabilitate și dezvoltarea acestora în administrația publică a statelor membre și mai departe. Și nu cred că am ajuns la capătul drumului. Cred că încă e loc de optimizare a relațiilor la acest nivel, mai ales dacă ne gândim la situația granturilor. Și apoi uh, factorul timp și costurile aferiente. Nu s-a spus nimic despre costurile în materie de timp, dar care ar fi costurile suplimentare cât ce decurg din faptul că trece o perioadă de timp înainte de, între demararea unei proceduri și încheierea acesteia. Ar fi exemple în acest sens. Sigur, fiecare dintre cazurile prezentate și are propria complexitate. Eu am examinat recent programul Orizont 2020 și am auzit ce au de spus universitățile, alți factori interesați și vorbeau despre costul procedurilor și foarte, foarte multe plângeri din acest punct de vedere. Și apoi, am spus-o deja, domnule președinte, dar eh, merită repetat, e vorba de starea de spirit, de mentalitatea la nivelul administrației publice. Vorbim de administrația ex ante, care îndeplinește cerințele, verifică tot înainte de a se începe. Abordarea anglosaxonă, pe de altă parte, e mai curând ex post. Astea ar fi eventual lucruri la care eh, merită să ne gândim, eventual din aceste puncte de vedere, în aceste domenii am putea reduce costurile, am putea reduce timpul pierdut și povara administrativă dacă recurgem puțin la bunul simț. Deci am putea să avem proceduri de verificare mai curând ex post decât ex ante. Vă mulțumesc! Văd că nu doresc alte persoane să intervină. Aba da. Doamna Gasle. Vă mulțumesc pentru acest studiu. Nu am reușit să-l citesc până la capăt încă. Aici, la nivelul Uniunii Europene, avem uh, o mașinărie imensă. Trebuie să strângem banii din statele membre, și uh, statele membre trebuie să legifereze, să stabilească obiective și sigur că până când banii se întorc acolo este birocratic. Trebuie să fie un proces birocrate, birocratic. Întrebarea este dacă n-ar fi mai simplu să uh, lucrăm în alt fel, să le spunem statelor membre, uitați, țineți-vă banii și noi facem uh, ce putem la nivel european. Încep să cred că am ajuns într-o, într-un mod de lucru în care uh, credem că am putea simplifica atât de mult acest proces încât uh, statele membre să-și poată folosi banii pentru ce doresc. Și cred că e un pericol și aș vrea să vă atrag atenția tuturor asupra acestui uh, lucru și cred că sunteți conștienți uh, că dacă nu dorim excedente bugetare în Uniunea Europeană, dacă nu vrem uh, și nu vrem nici să suplimentăm bugetul Uniunii Europene, atunci se pune întrebarea dacă suntem capabili să facem uh, mai mult la nivel național decât la nivel european. Și în domeniul agricol, în legătură cu greening-ul, mi se pare că regulile au devenit atât de complexe încât am ajuns uh, la un nivel încât e pur și simplu greu de urmărit politica. Uh, și acum când ajungem să spunem ceva uh, foarte simplu, toată lumea se bucură, pentru că toată lumea vrea reguli cât mai simple. Întrebarea este ce vrem noi să obținem aici în Parlament, ce obiective vrem să ne stabilim uh, și ce vrem să facem cu banii și în ce măsură suntem dispuși să renunțăm la, um, la această abordare prescriptivă. Pentru că mulți colegi o spun, dar mhm. uh, ideea este că dacă avem un buget comun, trebuie să-l putem controla, trebuie să fie eficient și este o chestiune de consecvență până la urmă. Dar e important să știm despre ce discutăm. Și deci, uh, v-aș fi uh, recunoscătoare dacă la următoarea reformă a bugetului uh, am reușit să mai reducem din complexitate, deși mă îndoiesc, dar uh, și în acest studiu văd că se merge în această direcție. Dacă avem un program uh, de 13 miliarde, facilitatea conectarea Europei și acesta uh, creează costuri de 70 de milioane, nu mi se pare normal. În domeniul agricol, costurile de control sunt de 75%. Nu mi se pare în ordine să plătim atât de mult doar pentru reguli. E important să măsurăm utilitatea întregului proces. La control bugetar o spun de mult. Mi se pare oricum foarte interesant studiul, uh, dar trebuie să vedem ce putem uh, realiza cu regulamentul bugetar. Mulțumesc! Categoric, suntem în plină actualitate. Dumneavoastră sunteți raportoare în numele Comisiei Buget pentru omnibusul vizând simplificarea regulamentelor financiare. Acest studiu, prin urmare, ar putea să se traducă cât de repede în ceva concret. Domnul Dănau, e vorba de procedurile în cauză, spune domnul Dănau, Dacă astăzi avem 27 de miliarde în fonduri structurale europene care nu sunt revendicați pentru că nu sunt alocați pe proiecte, asta înseamnă că e o problemă undeva. Eu am fost uh, pe teren mulți ani și știu foarte bine că autorii proiectelor nu se aventurează pentru că procedurile sunt extrem de complexe. Sigur, vreau să controlăm exante, să controlăm permanent, dar nu așa o să mișcăm Europa. Uh, vă spun, uitați-vă la ce se întâmplă, nu avem nevoie de asta. Din potrivă, cetățenii europeni trebuie să aibă încredere în Europa. Cred, prin urmare, că ar trebui să putem să venim cu niște dispozitive care să dea linile generale, regulile europene și apoi punerea în aplicare să facă la nivel de state, dar fără un control permanent, uh, decât dacă e vorba de rezultatul final, la momentul plății. Eu așa văd lucrurile. Mulțumim. Alte uh, solicitări de intervenție, spune domnul președinte. Cred că ne, ne, ne confruntăm aici cu o întrebare. Uh, suntem într-un fel de frigider. Mă răcesc aici, am o problemă, nu e izolare termică și, și m-am uh, gutunărit, spune domnul președinte. Facem economii de, la, la încălzire în, în această sală, după cât se vede. Chestiunea procedurii e o, o, o chestiune crucială, atât de complicată încât trebuie să facem apel la serviciul juridic să pregătească dosarul. Uh, ați întâlnit astfel de cazuri în care trebuia să angajezi pe cineva ca să, să faci, să pregătești dosarul? Sunteți pe cale să distrugeți un, o parte a pieței propriului dumneavoastră cabinet. Nu vorbesc aici de patru domnule Gresle, dar uh, aceste reguli trebuie revizuite eu am putut să văd cum funcționează comisia pentru un proiect pilot. Un proiect pilot e un lucru experimental, novator. Uh, venim cu un fel de bulldozer uh, care trebuie să le facă pe toate. Bugetar vorbind, e eficient pentru că se fac economii. Dar uh, transformă Europa într-o caricatură. E o lipsă totală de încredere. Nu putem găsi o abordare mai treptată, mai gradată pentru aceste proiecte, să terminăm cu toată povara birocratică care dă impresia că asta comisie, că la comisie nu se pot lua decizii decât dacă se începe de la dosarul complet cu CV a fiecărui colaborator. Deci dăm, dăm, generăm o imagine absolut caricaturală. Care sunt procedurile utile, cât de departe putem merge în materie de simplificare, asociind nivelul de stat și nivelul local. Evident, am vizitat regiuni din Franța, am văzut că s-a creat într-o regiune cum ar fi pe la Loire uh, o rețea de 60 de colaboratori pentru a se ocupa de dosarul european. Deci, bun, creează locuri de muncă, dar uh, se face hârțogăraie și dăm o imagine groaznică Europei. Vorbeați de mobilitatea studenților. Pentru creditele Erasmus, de exemplu, eventual am putea să avem dispoziții puțin mai simple acest recurs sistematic la apelul la ofertă, cu constrângeri considerabile, uh, duc la cazuri în care uh, se ajunge la blocarea de program. Nu se pot gestiona dosare minore la nivel european. Trebuie să găsim o scală pe care să operăm nu putem veni cu un dosar cât o cărămidă ca să cerem 5.000 uh, de euro pentru a organiza un colocviu de înfrățire a două comune. Uh, cei vizați o să-și piardă uh, via, ore nenumărate punând la, la oaltă acest dosar ca să li se spună că n-au făcut bine la nu știu ce rubrică sau alta. E un factor de descurajare considerabil. Uh, avem acum această grilă de lectură care ne va permite să examinăm și omnibusul care ni se pregătește. Toate aceste controle exante, de exemplu, fac că adesea nu se merge mai departe pentru că cei interesați uh, să ceară fondurile europene sunt descurajați și se opresc. Domnule Mureșan, am ajuns la o temă absolut crucială, prin urmare. Doamna Gaisle, Just une remarque. O observație. Le, le Din câte știu eu, uh, cu cât e mai mic proiectul, cu atât sunt mai mari uh, cheltuielile administrative. Asta e problema. Dacă ne uităm la uh, acel costul de 0,05 cenți, nu pot să spun decât, da, bine lucrat. Problema e că se fac toate și avem 36.000 de programe, e o problemă pentru toată lumea. Nu putem controla situația. Se spune că nu e nevoie de mici proiecte, dar prin aceste proiecte mici Europa se apropie de alegători, de cetățeni. Asta e problema. Dacă noi ne limităm doar la proiectele de amploare, o să avem o cu totul altă experiență decât cea pe care o au cei care gestionează programe în statele membre. Administrația trebuie să învețe cum să gireze aceste programe. Și asta se poate învăța dacă regulile sunt stabile. Dacă regulile se schimbă tot la 5 ani, eh, pentru că există o plăcere sadică în această instituție să schimbe totul și să reschimbe și la fel și la comisie. Stabilitatea cadrului de reglementare ar contribui cel mai eficient la o nouă Europa. Dar trebuie să ne limităm la modificarea doar a ceea ce trebuie modificat, să nu mai refacem tot. Însă noi la fie, tot la 5 ani uh, uh, reinventăm roata. De ce? Cred că ar fi un pas important această stabilitate a regulilor, pentru că atunci administrațiile ar putea să învețe cum trebuie să procedeze. Cel mai rău program pe care l-am văzut vreodată a fost programul LIDER. Acesta vizează micile asociații micile asociații nu mai vor să, să ceară banii pentru că, în mod normal, își fac un singur program în toată viața lor în cadrul lider. Deci trebuie să învețe o grămadă de lucruri pe care apoi le uită pentru că trebuie să le uite pentru că nu o să mai facă niciodată un al doilea program și astfel de, de, de lucruri nu sunt menționate atunci când discutăm organizarea. Trebuie să procedăm altfel, să fim mai abili când gestionăm banii europeni pentru a ajunge la rezultate mai bune. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamnă președinte. Adesea avem impresia că administrația ridică serioase semne de întrebare. Ne întrebăm, dar da, e pilot în avionul ăsta? E cineva la cârmă? E cineva care dă instrucțiuni? Sau tot la 5, la 7 ani dăm înainte, pentru că, la urma urmelor, de asta suntem mai să facem reguli. Asta e adevărat la nivel european, la nivel național, la nivel local și dăm în caricatural aproape. Avem impresia că proiectul cel mai stupid în materie de utilitate și performanță, dacă a fost făcut ca la carte, nu e nicio problemă și pot să vă dau exemple de controle pe care le-am făcut la fața locului. Bun, acestea fiind zise, ați putea să ne uh, prezentați câteva concluzii? Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Eventual câteva comentarii în ordinea inversă a întrebărilor primite în contextul acestei ultime dezbateri, care ar trebui să fie un proces mai simplu, o procedură mai simplă. Într-adevăr, concluziile studiului arată că, într-adevăr, este mult loc de mai bine. Multe dintre aceste potențiale simplificări, de altfel, sunt susținute de toți cei implicați în acest proces, inclusiv Comisia și statele membre cred că există o anumită aliniere pe această idee că lucrurile pot fi îmbunătățite din acest punct de vedere. întrebarea anterioară, putea opera cu mai simplu, fără procesul propriu-zis? Dacă vrei să ai un management al gândurilor, e nevoie de un proces structurat care să monitorizeze evoluțiile. Este acest proces cel mai bun posibil? Asta e greu de spus. După cum am spus în introducere, diferite programe de finanțare sunt la rândul lor diferite și impun reglementări diferite în materie de guvernanță. E foarte greu să găsim elemente relevante și valabile de comparație, etaloane după care să ne putem ghida. Aș deci, pornim de la studii actuale, e greu de spus dacă procesul actual e cel mai bun. Aș spune nu, se pot face îmbunătățiri, dar asta nu înseamnă că procesul actual nu este un proces care nu a, da, care, un proces care să nu fi dat rezultate la înălțimea așteptărilor până acum. Apoi, a mai fost un comentariu dacă beneficiarii chiar plătesc costurile, costurile respective. Dacă am înțeles eu bine întrebarea, da, au costuri de suportat pentru că trebuie să-și plătească personalul care se ocupă de gestiunea acestui proiect de la început și până la sfârșit, în multe cazuri. Uh, trebuie să lucreze și cu contractanți experți externi, pentru că ei consideră că procesul e prea complex și e nevoie de a pune toate lucrurile la altă, de a calcula precis la nivelul procentajelor indicate de noi. S-a discutat și problema volumului de control ex ante versus ex post. În momentul de față, dacă ne uităm la beneficiari, ei trebuie să dovedească multe lucruri dinainte trebuie să, veni, să vină cu dosare extrem de detaliate și au impresia că se fac și multe controle după aceea, la ani de zile după ce au terminat proiectul, ani de zile ei trebuie să poată dovedi că au făcut anumite rambursări în contextul unui audit. Deci, procesul este într-adevăr complicat la început și încărcat la sfârșit. Apoi, primele întrebări dacă știm uh, diferențe semnificative între statele membre în materie de costuri, aș spune că nu am putut să adunăm date suficiente privind toate statele membre pentru a putea face o comparație relevantă în acest sens, însă dacă ne uităm puțin la datele existente pe care am putut să le adunăm din diferitele proiecte de finanțare și acest lucru a, a și fost menționat de colega noastră, vedem că pe Connecting Europe Facility, facilitatea Connecting Europe, o valoare media unui grant este de mai bine de 37 de milioane. Am calculat acolo un cost, acel cost de 0,05% pe care l a spus dumneavoastră, costul de rulare a acestui program. În ce scuze că mă să spune domnul președinte. anumiți, anumite persoane implicate văd aceste taxe ca o aceste success fee ca un fel de subvenție mascată. Știți cumva care ar fi cuantumul lor? Nu avem nicio indicație în legătură cu aceste success fees. That, that was not part of, uh, we cannot comment on this. Nu putem uh, comenta pe acest subiect. Dacă îmi permiteți să merg mai departe cu întrebările dumneavoastră, constatăm o uh, legătură între cât de mare este un grant mediu și cheltuielile suportate. Dacă mă gândesc la alt exemplu, cum ar fi programul EASI, care are o proporție relativ mare de costuri, 9,6% din valoarea atribuită, Acolo valoarea medie a granturilor este de 400.000 de euro. Dacă mă uit la orizontul 2020, unde valoarea medie este de 1,7 milioane, costurile de gestiune sunt undeva între exemplele date anterior, și anume undeva la 2%. Privind situația din perspectiva beneficiarului, pentru că și aici uh, sunt uh, diferite dimensiuni în studiile de caz. Am avut un beneficiar care au cerut uh, au depus cereri pentru granturi de 1,5 milioane de euro în, cazul, în cadrul orizontului 2020 au avut costuri de aproape 10%. În alte cazuri am avut, de exemplu, un grant de 60.000 de euro, deci un grant mic din FSE, iar costurile pentru beneficiari sunt aproape de 20% din credit. După cum vedeți, există o legătură foarte strânsă între valoarea grantului și costurile suportate. Dacă ne uităm la nivelul beneficiarului, după cum spuneam mai devreme, nu toți cei care depun cereri primesc granturi. La anumite programe rata de acordare este de 90%, deci doar 10% nu primesc granturi și trebuie să ținem cont și de costurile pe care le suportă solicitanții care nu beneficiază de niciun fel de rambursare a acelor costuri. Și acelea pot fi destul de mari. Deci infinit la sută. Dacă ai cheltuit deja X mii de euro și primești nimic. Ați terminat? what we saw based on our case study. Pe baza studiilor de caz, media este între 20 și 30% din costuri. Noi am avut doar cazuri bazate pe beneficiari, deci toți au primit banii până la urmă, dar în medie 20, din 30%, 20 până la 30% din cheltuielile pe care trebuie să le suporte sunt uh, aferente procesului de depunere a cerului, a cererii. E vorba de până la 30% din costuri. Este șocant. Chiar ar trebui să comunicăm pe tema aceasta. Este fundamental. Este o problemă fundamentală aici. Stăm, suntem, vorbim de nucleul muncii bugetare. Și asta e fără auditurile ex post. Excuse me, I didn't get the question. Mă scuzați, n-am înțeles întrebarea. Președintele, spuneam că vorbiți de costurile ex ante. După aceea vor urmează și audituri eh, ex post pentru verificarea conturilor, nu? Eu am fost președinte de Consiliu General și mi s-a spus că pot să accesez Fondul Social European. Am zis că extraordinar și uh, imediat uh, ne gândim la ce am putea face cu subvenții de 50% și în primul rând am angajat un colaborator să pregătească dosarele și până la urmă am văzut că uh, ar fi fost nevoie de audituri foarte costisitoare după realizarea proiectelor. Doamna Gresle. Eu vreau să vă atrag atenția asupra faptului că fiecare fond e diferit. Fiecare fond are propriile dificultăți acum 10 uh, ani am uh, discutat foarte mult de uh, subvențiile pentru cercetare. Și problema în acel caz erau regulile de participare și nu cred că s-au ameliorat și sunt foarte surprinsă că acum avem tot o perioadă de 90 de zile până la acordarea grantului. S-ar putea crede că e bine pentru că eu am făcut un studiu similar în 2005 la Cocobu și Acolo uh, era vorba de aproape un an jumate, doi, până la acordarea grantului. Văd, deci, că s-a ameliorat situația. Uite că se pot face progrese. Greu, dar se fac. Dar nu trebuie să uităm că aici împărțim banii contribuabililor. Trebuie să ne întrebăm cum putem proceda ca să avem rezultate bune. Și mie mi se pare foarte greu în cazul LIDER, care e finanțat din uh, Fondul Social European și am făcut și la mine în circumscripție o anchetă ca să văd uh, cum au fost folosite fondurile în cadrul acestui program și am văzut că costurile de administrare erau până la 40% la proiectele acelea. Deci și media de 20% prezentată de expert mi se pare o ameliorare, dar sigur că nu putem să ne declarăm mulțumiți. La fondul social trebuie să ne uităm foarte atent să vedem de unde vin problemele, pentru că nu sunt um, programe gestionate de la Bruxelles. Totul se întâmplă la fața locului și uh, practicile sunt foarte diferite, deci mi s-ar părea foarte interesant să putem să discutăm mai mult. Eu nu am uh, la coordonator nu mi s-a spus că ar fi vreo posibilitate să facem ceva. Și avem și regulamentele sectoriale. Îmi pare rău și acestea sunt o problemă. Din păcate, nu e vina regulamentului bugetar, pentru că acesta a fost mult ameliorat. Parțial, însă, aceste ameliorări nu au fost preluate în regulamentele sectoriale și fac legătura aici cu regulamentul Omnibus, care ar putea să îmbunătățească situația. Dar vreau să vă rog atunci când descrieți costurile, să spuneți și despre uh, granturi, care este suma lor totală. E important când vorbim de instrumente financiare să știm care sunt costurile de administrare ale instrumentelor financiare, pentru că nu știm nimic despre acest subiect. Chiar aș vrea să știu cât costă toate aceste lucruri. Cazul pe care l-ați prezentat din uh, Fondul Regional din Belgia unde e vorba de o perioadă de trei ani și jumătate, nu mi se pare deloc neobișnuit. Pentru că autoritățile administrative nu, nu gestionează corect proiectele. <laughs> mă scuzați, spune doamna Gresle. Nous sommes là sur une question que je... Președintele, vorbim despre un subiect fundamental și nu îl vom rezolva astăzi. Fondurile de coeziune reprezintă un instrument prin care statele membre pot să-și recupereze partea de bani care li se cuvine. Ce contează este ca banii să revină în țară, nu? Și sunt două posibilități, PAC și fondurile de coeziune. Și cred că aici am reușit să punem degetul pe ceva foarte important. Nu vom putea rezolva problema astăzi, dar doamna Gresle, poate împreună cu comisia dumneavoastră, ar fi bine să uh, ne ocupăm dedicat de aceste subiecte. Nu știu, stimate domn, dacă ține tot de competența dumneavoastră, dacă vă vom putea implica, pentru că nu putem să rămânem aici. Trebuie să existe consecințe precise ale recomandărilor formulate de dumneavoastră. Mm, îl rog pe domnul Mureșan să mă corecteze dacă greșesc, pentru că el e responsabil de dosar, dar cred că sunteți de acord că trebuie să continuăm și nu trebuie să ne lăsăm. Așa e, domnule președinte, absolut mai ales când vorbim despre proiectele uh, de gestiune partajată. Uh, este clar uh, tiparul urmărit. Cu cât, mai mic, cu cât sunt mai mici programele, cu atât e mai mare povara costurilor. Și sigur că import, o parte a soluției ar fi legată de documentele administrative, pentru că deocamdată avem aceleași documente pentru toate proiectele, indiferent de dimensiunile proiectului. Și cerințele sunt aceleași și uneori la programele mici uh, antreprenori tineri trebuie să facă fața celor cerințe administrative cu care se confruntă corporațiile mari. Și pentru întreprinderile mici, povara este suficient de mare încât uh, să ducă la eșuarea proiectului sau chiar la eșuarea întreprinderii. De aceea, va trebui să vedem uh, unde putem reduce povara administrativă. În ceea ce privește gestiunea directă, sunt pe deplin de acord cu recomandările uh, din studiu și anume crearea unei uh, abordări globale de management și asta se poate realiza prin formare și material de orientare pentru personalul implicat în procesul de gestionare a granturilor. În ceea ce privește implementarea unei abordări armonizate și a regulilor, Parlamentul se străduiește de mult să armonizeze regulile. Noi solicităm de mult acest lucru și iată că studiul confirmă că am avut o abordare corectă. Și după cum a spus și doamna Gresle, este important ca regulile să fie previzibile, să nu se modifice din 5 în 5 ani pentru că și asta ar permite reducerea poverilor și a costurilor. Cred că mai avem multe de făcut, domnule președinte, dragi colegi. Acest studiu este doar un început. E important să nu uităm de el imediat ce ieșim din sală astăzi, să mergem mai departe și să ameliorăm gestiunea fondurilor. Foarte bine, încheiem atunci acest punct. Ne vom revedea în 30 iunie pentru că discutăm atunci despre modificarea regulamentului financiar pe baza textului pe care Colegiul Comisarilor l-a adoptat chiar astăzi și pe care noi îl vom examina uh, de acum și până 30 iunie. E vorba de o, un prim draft al măsurilor de simplificare, însă vom avea ocazia cu siguranță să mai discutăm. Vă mulțumesc pentru prezentare, pentru uh, informații pentru cât de lucid uh, ne-ați uh, arătat uh, care este situația. Mai rămâne doar să fim și curajoși și să trecem la fapte. Trecem acum la raportul doamnei Moody. Europa Creativă. Thank you very much. Vă mulțumesc. Este vorba de un aviz pentru Comisia de Cultură pe tema sectorului creativ. Acesta reprezintă cam 4,4% din uh, PIB-ul Uniunii Europene. În acest aviz recunoaștem uh, simplificarea gestionării programului care se aplică din 2014 și, de asemenea, vorbim despre problemele existente, cum ar fi lipsa capacității financiare pentru sectorul creativ. Mai ales uh, e foarte dificil accesarea fondurilor. Și uh, ne gândim mai ales la operatorii microculturali în, din acest sector. Zagolița la deodată. Avem uh, și o nouă, un nou mecanism financiar de garantare și trebuie să ne asigurăm că acesta va uh, maximiza potențialul de creștere și locuri de muncă și că va crea o plusvaloare în acest context. Ratele de execuție sunt foarte mari la acest program ceea ce pune clar în evidență importanța muncii finanțate în acest fel și, de asemenea, necesitatea acestui program. Poate că ar trebui să se mărească chiar finanțarea în acest caz. În cele din urmă, acest program are o dimensiune puternică interculturală. e foarte relevant în contextul migrației, în contextul crizei refugiaților și cred că e foarte important să se recunoască acest potențial și ca programul să fie susținut din acest motiv. Fiind vorba de un aviz, este inevitabil un document scurt, însă aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii la uh, amendamente ca să ne putem finaliza avizul și să-l transmitem Comisiei de Cultură. Mulțumesc! Merci, madame. Mulțumesc, doamna Moody! Vă mulțumesc că avem uh, în față proiectul dumneavoastră. Are cineva întrebări sau comentarii? Domnul Maragal? Uh, Vom uh, colabora cu doamna Moody într-un mod foarte pozitiv. Pentru că considerăm că e foarte important. Euh, Cu toții o susținem pe doamna Moody, suntem pe aceeași lungime de undă. Eh bien, vous avez été convaincante. Ați fost convingătoare, doamnă Moody. Toți cei care s-au exprimat și nu s-au exprimat uh, sunt uh, de acord cu dumneavoastră și toți doresc să vă susțină. Și eu salut uh, faptul că avizul dumneavoastră este scurt și la obiect și dacă vom avea amendamente, le vom putea depune până la ora 15 în 14 noiembrie Votul va avea loc în 8 decembrie la Comisia pentru Bugete și la Comisia pentru Cultură Responsabilă pe Fond în 24 ianuarie. Vă mulțumesc, stimată colegă. Acum vom da cuvântul Comisiei. care urma să ia cuvântul la 17 și un sfert. Și iată că termenele sunt perfect respectate, este 17 și 14 minute. Și este vorba de planul de dezvoltare durabilă în afara Uniunii Europene. Îi avem alături de noi pe domnul Silvano Presa, director general adjunct la Digi Bugete, Domnul Benjamin Angel, care este director general la ECFIN, și domnul uh, Ridolfi, director general la DigiDevco, și avem și reprezentanți din partea altor direcții generale, cum ar fi domnul Paolo Martins, care este team leader la DigiNear. Doresc să invit acum pe colegii noștri să ia loc. și știu că cei care nu sunt aici ne urmăresc pe uh, internet. Donc, uh, les sont dressées. Camerele sunt uh, pe dumneavoastră. Și începe domnul Presa. No. Uh, je vais introduire... Mulțumesc, domnule președinte. O să introduc acest punct de pe ordinea de zi despre aspectele specific bugetare și voi continua în limba engleză. La jumătatea lui septembrie, Comisia a propus un pachet pentru revizuirea la mijloc de parcurs și în acest pachet existau o seamă de top-ups, cum le numim noi în jargonul nostru, până în 2020. La capitolul 4, Comisia propune ajustări de 1,4 miliarde, sporirea cheltuielilor de la capitolul 4. Partea acestei creșteri, 250 uh, de milioane, sunt dedicate Fondului European pentru Dezvoltare Durabilă și în special pentru crearea unui fond de garantare pentru uh, dezvoltare durabilă. Și încă 150 de milioane sunt dedicate fondului de garantare pentru extinderea mandatului de împrumut al Băncii Europene de Investiții. Propunerea legislativă aflată pe masă și în discuție, în dezbatere în această comisie, vizează punerea în aplicare a așa numitului uh, plan european de eh, investiții, care, cum spuneam, se referă la extinderea mandatului BEI pentru împrumuturi și, eh, de asemenea, implică regulamentul pentru garantarea fondurilor. Colegul meu vă va oferi detalii despre obiective, eh, funcționare, metodologie, despre toate aceste instrumente despre care vorbim. Permiteți-mi doar să mă refer foarte pe scurt la implicațiile bugetare. Uh, în ce privește cheltuielile, primul pilon al fondului este stabilirea Fondului European pentru Dezvoltare Durabilă. Acesta ar trebui să mobilizeze 3,3 miliarde, care la rândul lor, prin diferitele instrumente financiare, vor mobiliza până la 44 de miliarde în investiții și încă și mai mult dacă la fondul de garantare vor interveni și contribuții ale statelor membre. Din aceste 3,3 miliarde solicitate în cadrul fondului European de Dezvoltare Durabilă, 2 miliarde vor veni de la EDF. Ce rămâne va veni printr-o reorientare ale programelor DC și ENIN din bugetul UE. În ce privește programarea financiară, Comisia a propus în scrisoarea rectificativă numărul 1 pentru bugetul 2017 215 milioane la pentru a um, alimenta acest fond din fond de garantare și încă 20 de milioane din alte instrumente. Reorientarea financiară pe această perioadă se referă la 100 de milioane, cu o tranșă de 25 de milioane în fiecare an așa cât să alimenteze acest fond de garantare. Iată de ce în scrisoarea rectificativă numărul 1 și uh, implicațiile bugetare pentru acest nou capitol au în vedere o sporire cu 275 de milioane, parte venind din uh, marja de urgență și 25 de milioane suplimentare de la ENI. Colegii mei, cum spuneam, uh, se vor referi la substanța uh, raportului. Acum, vorbim la, în această inițiativă de o combinație între fonduri noi, prin flexibilitatea pe care ne-o permită CFM-ul curent, utilizarea unei marje deja alocate acolo unde ea e disponibilă și utilizarea unor instrumente inovative precum fondul de garantare. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, acum am să uh, îi dau cuvântul colegului meu, domnul Angel de la DGECFIN, care vă va prezenta elementele principale ale mandatului uh, uh, de, ale prelungirii mandatului BEI. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele intervine. Este cel de-al doilea instrument al planului la primul, ca să revenim. Care ar fi efectul de pârghie al dispozitivului pe care l-ați deschis? Ați zis 2 miliarde la fondul de dezvoltare, e bine. Parlamentul nu are competență aici, e un buget aparte, gestionat de comisie, dar Parlamentul nu are nicio putere de control, e foarte frustrant pentru noi. Un miliard ar veni de la EFSI, înțeleg bine? Din prezentarea pe care colegul meu va face într-o clipă, veți înțelege exact diversele surse de finanțare pentru acest nou fond pentru dezvoltare durabilă. Și poate că putem inversa ordinea prezentărilor dacă asta vă ajută, președintele. Uh, prezentați dumneavoastră tocmai acest uh, fond de dezvoltare durabilă. Există un efect de pârghie, la fel ca la EFSI. Despre ce cifră vorbim? De la 3,3 miliarde s-ar putea ajunge până la 44 miliarde în investiții. Adică un efect de multiplicare de vreo 12-13, spune președintele. Da, mulțumesc. Atunci, are cuvântul domnul Angel, am înțeles bine? Da, vă rog. De la ECFIN, da. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să vă vorbesc despre inițiativele ce se referă la mandatul extern și revizuirea fondului de garantare care acoperă atât mandatul extern cât și asistența macrofinanciară a BEI și am să mă exprim în limba engleză. Mandatul extern de împrumut al BEI are un volum de 27 de miliarde de euro și acoperă, această garanție acoperă două lucruri. Pentru riscurile suverane acoperim toate tipurile de risc. În ce privește împrumuturile către sectorul privat, acoperim deocamdată doar riscul politic al împrumuturilor și nu riscuri de altă natură. Care sunt elementele cheie ale propunerii noastre? Să vi le prezint acum. Vorbim de un nou obiectiv orizontal pentru migrație, o sporire a garanției UE dincolo de ce s-a prevăzut inițial. Am sugerat uh, o manieră de distribuire regională și încă câteva schimbări ce se referă la flexibilitate și la țările eligibile. Noul obiectiv orizontal pentru migrație provine din uh, o inițiativă foarte importantă a BCA pentru reziliență și Comisia propune autorității bugetare să aducă schimbări atât cantitative cât și calitative importante. Cantitativ vorbim de o suplimentare pe lângă cele 2,3 miliarde care a fost o posibilitate întrevăzută deja să se adauge, deci încă 1,4 miliarde ce va permite BEI să financeze activități din sectorul privat în favoarea uh, refugiaților. Acești 1,4 miliarde ar fi partea celor 3 miliarde deja alocate pentru astfel de inițiative. Apoi introducem uh, un element nou, un element calitativ, care se referă la împrumuturi tot către sectorul uh, privat și UE ar uh, introduce și aici o garanție inclusive, adică care va acoperi toate tipurile de risc, nu doar riscurile politice. Este, deci, cum spuneam, o noutate, pentru că deocamdată nu facem așa ceva. Dacă vorbim de cifre, avem 27 de miliarde, o activare opțională de 3 miliarde, care ar include și cele 1,4 de miliarde pentru sectorul privat în activităților către refugiați și încă 2,3 miliarde garanții pentru sectorul privat ca parte a uh, blocului 3 al inițiativei de reziliență, ceea ce ne duce la un nou plafon pe care noi îl propunem legislatorilor, adică 32,3 miliarde. Dacă ne uităm la distribuirea regională a sumelor, cu o distinție între uh, posibilitatea opțională de 3 uh, miliarde, deci uh, cele 3 milioane suplimentare ar însemna 1,4 miliarde, cum spuneam, partea inițiative pentru reziliență de la 900 de milioane de euro pentru țările mediteranene până la 500 de milioane uh, pentru țările în preaderare, 1,6 miliarde care merg către uh, vecinătatea de est, bani distribuiți proporțional uh, către celelalte regiuni. Dacă ne uităm la inițiativa de reziliență BEI, Mm, pilonul 2,3 miliarde cu 440 uh, de milioane pentru preaderare și 86 de milioane pentru țările mediteranene. În fine, e greu, dacă nu complet ilizibil, următorul slide pentru dumneavoastră, dar aici arătăm în ce fel um, continuă distribuirea regională cu accent de, oarecum sporite pentru uh, zona de est și pentru Mediterana, dar uh, în rest uh, situații comparabile. De asemenea, introducem și alte schimbări în propunerea noastră. Prima se referă la acoperirea pe țară. Sugerăm să scoatem din lista de țări eligibile acele țări care sunt de facto bogate. Uh, și uh, care au o situație comparabilă cu a statelor noastre membre, sau poate chiar mai bună, e cazul pentru Brunei, Islanda, Israel, Singapore, Corea de Sud, Hong Kong și Macau. De asemenea, propunem la solicitarea doamnei vicepreședinte al reprezentant Mogherini să adăugăm Iranul pe lista potențialelor țări eligibile. Cu o precizare, această adăugare, ca atare, nu schimbă nimic în structura instrumentului. A, a, pentru ca Iranul să devină o țară eligibilă, încă e nevoie de un act delegat, așa încât Parlamentul și Consiliul fiecare s-ar putea uh, exprima și opune, dacă e cazul. Deci, practic, e un gest mai mult simbolic decât efectiv, dar doamna vicepreședinte Mogherini a considerat necesar să facem astfel de pași simbolici în favoarea Iranului pentru a demonstra că eforturile acestei țări sunt oarecum recompensate. Propunem mai multă flexibilitate, urcând până la 20% uh, uh, această marjă de flexibilitate pentru fonduri între uh, zonele geografice, cu excepția uh, inițiativei de reziliență, pentru că aici uh, arile geografice au fost deja uh, foarte bine demarcate. Cât costă? Ei bine, dacă vă amintiți, în fondul de garantare am pus 9% uh, din intervalul T-2, ceea ce înseamnă că în curentul CFM uh, limitele sunt destul de strâmte, vorbim de 115, de 115 milioane. Pentru prima dată încercăm să creăm o sursă de venituri pentru fondul de garantare Vorbim de uh, garanție a BEI direcționată uh, către sectorul privat, EFSI bună oară, și toate aceste fluxuri ar intra în fondul de garantare, așa cum se întâmplă și pentru EFSI, pentru a ne asigura de protecția bugetului. pentru a plana riscurile asumate. În următorul tabel aveți uh, estimarea costurilor bugetare, uh, efectul pe 2018 limitat la 19 milioane, pentru 2022 27 uh, de milioane și intrăm în următorul cadru financiar multianual. Acum Într-un nou regulament am propune alte schimbări, anume, cum ziceam deja, o nouă sursă de venituri pentru fondul de garantare, cu o oarecare schimbare a plafonului, pornind de la care fondurile sunt returnate statelor membre. Menținem ținta de 9% pentru fondul de garantare, când nu avem acest prag întrunit, cerem bani de la bugetul UE sau de la statele membre, dar cu o nouă sursă de venit trebuie să menținem posibilitatea ca acest venit să intervină ca mm, o sumă tampon pentru a face față uh, riscurilor pe care le asumăm și pe care nu le putem evalua în momentul de față, pentru că uh, sunt foarte mulți factori în joc. Și de aceea sugerăm să nu returnăm banii către statele membre atâta timp cât fondul de garantare nu ajunge până la 10%. Practic, menținem principiul că până la 9% bugetul ne permite să ne atingem ținta, iar dacă veniturile suplimentare ne duce undeva între 9 și 10%, până ajungem la 10%, nu returnăm banii pentru a asigura o mai bună protecție a bugetului potriva riscurilor. E important de reținut tocmai pentru că acest fond de garantare acoperă inclusiv asistența macrofinanciară și bugetul lui își asumă mai multe riscuri. Pentru că dimensiunea a susținerii oferită a trebuit sporită ținând cont de Ucraina. E o, o zonă geografică în care B este foarte activă și deci există o corelare a riscului care înseamnă că trebuie să protejăm mai bine bugetul UE. Ultima schimbare pe care o propunem, care de natură mai degrabă tehnică, este uh, administrarea acestui fond, care pentru moment uh, a fost încredințată de comisie către B și ar trebui să revină, să se întoarcă la comisie. Uh, sumele administrate de comisie sunt comparabile cu cele pe care BEI le administrează pentru comisie în anii care vin, Comisia va administra practic două treimi uh, din toate aceste fonduri și în acest fel realizăm economie. Comisia astăzi poate să administreze acest fond fără a mai recruta personal și fără a, a angaja cheltuieli. Pentru că costul acestui tip de administrare este preluat uh, în momentul de față din fondul de garantare însuși. Deci orice economie pe care o facem ne permite să facem mai mult, atât pentru asistența uh, microfinanciară, cât și pentru uh, fond. BEI face, sigur, o treabă foarte bună în administrare. Performanțele comisiei însă sunt comparabile cu ale BEI. Diferența e că pentru bugetul UE ar însemna o economie de un pic sub un milion de euro pe an. Uh, dar dacă e să multiplicăm cu perioada CFM, înseamnă 44 de milioane suplimentare, uh, iar pe un CFM complet ar însemna 66 de milioane de bani economisiți care putea fi direcționați uh, acolo unde e nevoie de ei. Și am să mă opresc aici. Vă mulțumesc, domnule președinte. Merci, merci, monsieur Angel. Mulțumim foarte mult foarte clară prezentarea dumneavoastră. De fapt, se deschide o marjă de credit suplimentară de 3 miliarde, am înțeles bine? Și se alocă 10-11% uh, care se pun la dispoziția beiului. Avem 3 miliarde deja prevăzute ca posibilitate în decizie inițială a Parlamentului și Consiliului și când au venit uh, solicitările noastre în legătură cu refugiații, am propus să adăugăm o finanțare suplimentară de 2 miliarde 2,4 miliarde care să permită BI-ului să dirigeze aceste activități către sectorul privat. E vorba de provizioane cu titlu precauționar pentru buget, un provizion de 9%. Uh, factorul cost imediat a fost inexistent, dar costul începe să apare pe măsură ce activitățile demarează de BEI. Cei 10% propuși nu sunt un obiectiv nou, rămânem la 9%, dar rămânem într-un fel de marjă de protecție cu această rezervă pentru BI pe aceste activități pentru a proceda uh, bugetul și a nu face apel la resursii resurse când, de fapt, vorbim de un venit care a fost returnat statelor membru să fie păstrat la buget. Asta pentru refugiați. Pentru refugiați. Uh, refugiați care o să stea unde? În țările de origine din care pleacă refugiații și în țările de destinație pentru că sunt uh, acțiuni întreprinse și de comunități în care se găsesc acești refugiați și cu refugiații care rămân în țara de origine. Ce se face în zonele de unde ar putea fi Iordania? Sunt foarte mulți refugiați în Iordania, în Turcia. În Iordania sunt cam un milion de refugiați. Undeva la un milion. Ce poate să facă BI-ul pentru a îmbunătăți situația acestor refugiați de acolo, să aibă un loc de muncă, să existe servicii pentru ei? Uh, aceste lucruri vin să contribuie la faptul că refugiații nu uh, pleacă în pribegie către Europa. Am văzut toate aceste mecanică, toate aceste miliarde, spune domnul președinte, însă percepția globală care, viziunea globală care, care este strategia globală care viziunea pe termen lung, Africa are, o să aibă 2 miliarde de locuitori în 2050, ce înseamnă asta în contextul activității noastre? Sunt mai multe lucruri aici. O dată este mandatul extern, în care există de multă vreme, de totdeauna BEI-ul a avut aceste activități interne și sunt mijloace semnificative. S-a vorbit de noul fond european, FSD-ul, 1,5 miliarde garanții. Apoi, 5,2 miliarde pe lângă cele șapte existente. Vorbim de sume considerabile pentru care Banca Europeană de Investiții are o experiență considerabilă. Activitățile în acest LM, External Lending Mandate, eh, sunt activități ce vizează dezvoltarea, dezvoltarea intrinsecă. Ce e nou permite MBE-ului să răspundă în același timp și la solicitări făcute uh, Uh, de uh, factori politici de înalt nivel, autorizând-o cel mai înalt ce înseamnă șef de stat și de guvern. Șefii de stat și de guvern a făcut apel în martie trecut uh, la inițiative BI specifice în acest sens. Spune domnul președinte, ar fi bine să existe expresia unei viziuni politice dacă șefii de stat și de guvern ar binevoi să ne spună ce au de gând. Domnule președinte, eh, Roberto Ridolfi de la DEFCO, eh, e exact chestiunea care urmează, însă îmi permit să intervin acum pentru a vă oferi informații suplimentare. Comunicarea președintelui din 14 septembrie, în care se prezintă acest plan de investiții externe, această viziune nu presupune soluții durabile dacă nu decidem să investim mai mult în dezvoltarea durabilă economică a populațiilor africane. Suntem de acord. Și aici intervine combinarea diferitelor puncte de intrare a aceleași viziuni, și anume ideea de a pregăti investiții, de a desfășura investiții pentru crearea de locuri de muncă. Și asta voi încerca să, să ilustrez, să înainte aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o de a, de a face această prezentare cu titlu introductiv și am să trec și la limba engleză. Foarte bine spune domnul președinte, vă mulțumesc domnule președinte, răspunde vorbitorul. În iunie, comunicarea privind noul cadru de parteneriat pentru abordarea problemei migraționiste a stimulat Comisia să vină cu un plan ambițios. Acest plan a fost pre- prezentat pe 14 septembrie de președintele Juncker. Scopul planului e de a contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite și în același timp să elimine cauzele fundamentale ale migrației economice. Nu pretindem că putem rezolva aceste situații de conflict propriu-zis, deși crearea de dezvoltare durabilă și creștere sustenabilă va reduce cauzele de conflict în multe țări. Însă, migrația economică, evident, derivă din sărăcie și de aceea ne propunem să utilizăm o parte a banilor, o parte micuță din ceea ce e disponibil în prezent în cadrul financiar multianual, deci să utilizăm această parte pentru a declanșa investiții mative, masive în siaj, nu doar din partea băncilor europene, dar băncilor centrale europene, dar și din partea băncilor private, cum ar fi la Bon Francez, Cofidis în Spania, Cas Cas de Parn și așa mai departe. Deci sunt mii de miliarde care stau în fonduri de pensii și n-am reușit să mobilizăm pentru investiții în țările sărace. De ce nu? Pentru că riscul văzut de acești investitori, de acești gestionare ai fondurilor de pensii și a fondurilor de investiții e un risc prea mare. E o percepție, nu e doar o percepție. Am trăit 15 ani în Africa ca ambasador al Uniunii Europene și pot să vă spun că riscul e real. Statul de drept, guvernanța, chestiunile politice, corupția. Dar comercial vorbind, după cum s-a spus, există riscuri pe care Comisia își propune să le rezolve prin acest Fond European de Dezvoltare Durabilă. Se bazează pe trei piloni. Odată, o propunere de investiții cu o garanție novatoare uh, sprijinită de un fond de 5,5 miliarde. Am să vă spun și de unde vin acești bani, dar ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte. Combinând bani din EDF și bani de la buget, creștem nivelul de transparență uh, a Parlamentului în întregul exercițiu, pentru că există bani, e vorba de 400 de milioane din rezerva EDF, fondul de dezvoltare, pe care vrem să-i alocăm în acest sens și acești bani vin din surse bugetare din ENI și aceștia vor fi practic uh, uh, auditați în ultimă instanță, se va da socoteală Parlamentului pentru acești bani. Deci ce facem noi? Creștem practic răspunderea și responsabilizarea politică a Comisiei în utilizarea acestor bani. A doua subcomponentă a pilonului de investiții este, sunt aceste facilități regionale, aceste Regional Blending Facilities, le avem de câțiva ani, dar acum vrem să accelerăm lucrurile în materie de coordonare cu alte acțiuni politice. Uh, acțiuni pe care Comisia și Serviciul de Acțiune Externe le desfășoară în afara teritoriului european. Vorbeați de EFSI. În materie de efect de pârghie, suntem uh, ca și EFSI, dar similaritățile sunt puține, pentru că noi eh, adesea operăm într-un mediu ostil în țări partenere unde sunt probleme, apoi există obiective de ordin politic care trebuie respectate, sunt eh, regulamente, ENI, DCI și apoi Fondul European de Dezvoltare. Deci trebuie să respectăm aceste obiective. Avem obiective politice, avem răspundere politică și încercăm să aplicăm același principiu financiar care a fost folosit și de EFSI. Deci aveam un pilon, mecanismul financiar, valoarea totală aici 4,1 miliarde, al doilea pilon, asistență tehnică. Adesea se spune, da, banii sunt acolo, dar proiectele nu sunt gata, investițiile nu sunt pregătite. E adevărat. Și de aceea în trebuie să ne asigurăm că avem parteneri, actorii din teren care să fie într-adevăr finanțabili și să obținem finanțare de la investitorii privați, că ei au aceste mii de miliarde care în climatul actual, pe care în climatul actual nu știu cum se utilizeze. Deci asistență tehnică uh, pentru a pregăti finanțabilitatea. Și apoi, al treilea pilon, pregătirea unui dialog structurat cu sectorul privat, cu guvern, în materie de stat de drept, criterii de investiții într-o anumită țară, legislația care protejează investitorii străini care merg acolo cu bani. Acest pilon este deosebit de important. Elementul de noutate este că luăm acești trei piloni și punem la oaltă într-o manieră extrem, extrem de inovatoare, creând un fond de garanție pentru investiții în sectorul privat. Planul de investiții externe va viza în principal infrastructura economică și socială și va oferi sprijin IMM-urilor în direcția creării de locuri de muncă, dacă ne uităm la tendințele demografice actuale care ne spun că va fi nevoie de 18 miliard, milioane de noi locuri de muncă în Africa până în 2025. Deci e vorba de uh, uh, dezvoltă, de creare de locuri de muncă durabilă, locuri de muncă decente în același timp. Vrem să facem ce face China, dar fiind în același timp Uniunea Europeană, trebuie să vă uitați ce face China în, în Africa. Investiții uriașe, dar fără nicio responsabilitate în materie de durabilitate, chestiuni sociale, de mediu, dar vin, vin cu bani. Sumele sunt frapante. Apoi, în detaliu, guvernele practic se bazează pe structurile existente din acest blending facility care există din 2008. Acestea oferă într-adevăr plus valoare sub managementul Comisiei Europene da, pentru că lucrăm cu oameni de la Banca Europeană, dar lucrăm și cu alți actori. Avem nevoie de mobilizarea multor, multor actori dacă într-adevăr vrem să atingem obiectivele de dezvoltare. Între 2007 și 2015, Uniunea Europeană a alocat 2,7 miliarde acestor operațiuni de blending, ceea ce dus la mobilizarea de resurse financiare în valoare de 23 de miliarde care au finanțat 278 de proiecte cu un buget total de 50 de miliarde. Am discutat uh, această uh, uh, chestiune când am vorbit de auditul Curții de Conturi. Am dat curs recomandărilor Curții de Conturi care au cerut mai multă adiționalitate, să ne asigurăm că banii contribuabilului european sunt folosiți pentru a stimula investiții care altfel nu s-ar face și de aceea, după cum spuneam înainte, trebuie să gestionăm riscurile politice. Responsabilitatea este esențială pentru noi, pentru că știți că sunt cerințe anuale de raportare către Parlamentul European și acest lucru este prevăzut în propunerea Comisiei și, de asemenea, un raport de evaluare menționat în regulament. Trebuie să gestionăm aceste riscuri referitoare la investițiile europene sprijinite din eh, EIP. Acesta trebuie să fie inclus în politica externă generală a Uniunii Europene ca parte a dialogului mai amplu cu statele partenere. Acest lucru este fundamental pentru că investițiile nu o să aibă loc, nu o să dea rezultate fără acest dialog politic și fără aceste politici de altfel. De aceea, cum Comisia gestionează acest exercițiu, și Serviciul de Acțiune Externă, de asemenea gestionând măsurile, putem acoperi întregul spectru. E important de asemenea să includem și surse de finanțare neeuropene. Banca Africană de Investiții este un partener esențial pentru noi. Va fi întărit rolul Băncii Europene de Investiții, vom propune să devină ca Banca Europeană de Investiții să devină uh, membru al Consiliului Strategic al FSD și să fie de asemenea reprezentat în secretariatul FSD-ului atunci când e vorba de gestionarea aspectelor financiare. Însă vor rămâne și un partener esențial în materie de punere în aplicare. Comisia este în cea mai bună poziție pentru a-și asuma răspunderea gestionării acestor fonduri pe cei trei piloni și pe cele pe diferitele aspecte ale dialogului. Comisia are răspunderea pentru cei trei piloni, care includ diferite instrumente parțial puse în aplicare deja de comisie și de aceea vom putea să ne asigurăm împreună cu Serviciul de Acțiune Externă coerența tuturor acțiunilor externe vreau să spun că nu începem de la zero cu acest fond. Sunt foarte, foarte multe alte inițiative. Și crearea unui ghișeu unic, un portal pentru toate investițiile în afara Uniunii Europene este esențial dacă vrem să simplificăm și să avem o abordare axată cu adevărat pe client și apoi Comisia va da socoteală pentru utilizarea acestor fonduri Parlamentului și Consiliului. De aceea, Comisia gestionează și asumă răspunderea și se asigură că principiile fundamentale sunt respectate. Adiționalitate, evaluare, coerența politicilor și plus valoare. Domnule președinte, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru răspunsuri ulterioare. Merci pour toutes ces... Mulțumesc pentru toate precizările. L-aș ruga pe reprezentantul permanent al BEI să ne spună părerea sa. Mulțumesc, domnule președinte, am să vorbesc limba engleză. Promit să fiu subcint, pentru că sunt convins că vor fi întrebări. În primul rând, mulțumim Comisiei pentru munca foarte bună pe care am realizat-o în uh, ultimele două luni cu privire la uh, Fed și la uh, ELM. Mulțumesc pentru invitația la această discuție și vreau să spun că e clar că avem nevoie de o diviziune a muncii eficientă între instituții. Nu trebuie să facem aceeași muncă de două ori, ci trebuie să ne completăm și acesta este un obiectiv repetat în permanență de la vârf, de la Consiliul European și cred că putem să obținem rezultate. Nu cred că s-ar putea altfel. Credem că BEI are state foarte bune, la experiență tehnică și la eficiența bugetară a diferitelor instrumente gestionate în 2015. Banca a oferit uh, aproape 8,5 miliarde de euro credite în afara Uniunii Europene, 55% dintre acestea în cadrul ELM, 44% cu risc propriu și 11% uh, credite BEI în cadrul acordului uh, ACP Cotonou. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că evităm straturile birocratice suplimentare, neimplicarea structurilor uh, de guvernanță și așa mai departe. Este important ca să ne asigurăm că nu avem o suprapunere uh, cu facilitatea de investiții ACP, inclusiv uh, în ceea ce privește noua inițiativă BEI uh, de reziliență pentru vecinătatea sudică și Balcanii Occidentali. Cred că trebuie să ne asigurăm că putem să obținem rezultate prin instrumentele existente. În legătură cu ele, vreau să mulțumesc Comisiei pentru munca depusă, pentru a încerca să uh, introducă și inițiativa de reziliență care a fost aprobată de Consiliu în iunie dar trebuie să subliniez faptul că uh, sunt uh, unele realități politice dificile de care trebuie să ținem cont și nu pot să nu le menționez, pentru că chiar cu un uh, ELM mărit, investițiile au scăzut cu 70% și în vecinătatea sudică și în Asia, America Latină, Africa de Sud cu cam cu 50% și pentru că s-a menționat Iranul, aș mai menționa state ca Belarus, Myanmar, Cuba, l-a menționat și Benjamin și cred că trebuie să fie clar că nu avem resurse disponibile pentru operațiuni în acele state. Asta este situația. Înțeleg perfect constrângerile bugetare. Vorbim aici despre bugetizarea 44 de uh, milioane până în 2020 și 165 în următorul CFM. Acestea ar fi uh, provizioanele necesare uh, ca BEI să poată să acorde împrumuturi de 2,6 miliarde și să mențină în același timp nivelul actual de credite în Europa de Sud-Est uh, și Africa subsahariană și să și adauge cele două state menționate. Știu că nu suntem aici la Comisia AFET, deci nu am să intru în detalii, însă Trebuie să vă dau aceste informații și, uh, deși știu că trebuie să fim realiști și că știu că discuția este dificilă în ceea ce privește bugetul, însă vom continua să menționăm uh, acest aspect la diferite niveluri ale Consiliului și doresc să uh, vă informez și pe dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Si, alors je donne maintenant. Mulțumesc. Dau acum cuvântul colegilor. Domnul Denano și domnul Depre. Domn. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e important să abordăm toate aceste teme, pentru că astfel Europa poate să joace un rol în lume tot mai necesar. Iar noi, cei care ne ocupăm de buget, trebuie să fim foarte atenți la rubrica 4, pentru că acolo avem toate mijloacele ca Uniunea Europeană să își poată face simțită prezența. Este foarte bine că se face ce se face. Contextul de astăzi, practic, ne obligă să acționăm. Avem intervenția Chinei, după cum foarte bine ați spus, la, în ceea ce privește Africa, ați vorbit de cooperat, cooperarea. Președintele întreabă dacă domnul nu știe diferența între China și Uniunea Europeană. China are bani. Da, într-adevăr, China are bani și China e foarte prezentă, dar mai sunt și alte state. Mă gândesc la SUA, nu știu în contextul de astăzi ce să spun, dar e clar că vor fi prezențe diferite în Africa și cred că Uniunea Europeană are datoria de a fi prezentă acolo ca să permită dezvoltarea Africii și să permită cetățenilor africani să lucreze și să trăiască acolo. E foarte important. Acest fond are acest rol, dacă am înțeles eu bine, și de asemenea are rolul de a ajuta pe refugiați. Cred că acesta este un proiect interesant care are anumite deficiențe. E bazat pe modelul de garantare, de garanție, deci nu sunt bani, nu e vorba de bani proaspeți, și uh, cred că efectul de pârghie contează. Sigur că vorbim de adiționalitate, dar dacă Uniunea Europeană ar face un mic efort în plus, cred că s-ar putea multiplica acest efect de pârghie. Cu atât mai mult cu cât, uh, uh, din perspectiva EFSI-ului european, sunt uh, constrângeri suplimentare. Ce mai vreau să spun astăzi? este că Parlamentul trebuie să fie foarte prezent în acest uh, mecanism. Am impresia că Comisia și-a însușit un pic leadership-ul. Eu aș dori ca Comisia să asigure gestiunea, cum se prevede la articolul 4, dar aș vrea să și uh, scrie undeva că Parlamentul are un cuvânt de spus. pentru că e vorba de fonduri garantate de Parlamentul European, de la bugetul european, în calitatea sa de colegiuitor. Deci cred că aici este o, o deficiență, domnule președinte, și ați spus-o și dumneavoastră și cred că trebuie să insistăm. Știu că la articolul 15 se prevede ca Comisia să uh, realizeze un raport anual și să-l trimită Parlamentului și Consiliului. Dar nu cred că e destul. Cred că Parlamentul trebuie să fie mai mult implicat în această operațiune. Este o operațiune necesară, indispensabilă și care ar permite Europei să joace pe deplin rolul în lume, dar uh, și în special în statele africane. Cam asta voiam eu să spun. Niște observații și niște întrebări cu privire la sistemul de garanție și la lipsa de control a Parlamentului European. Mulțumesc, domnul Dupre. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mărturisesc că nu mă pricep prea bine la relațiile externe și nici la instrumentele financiare, așa că sunt pierdut între toate aceste acronime și uh, mi s-au părut un pic greu de urmărit diferitele dumneavoastră intervenții. Am o întrebare foarte simplă. Ați vorbit despre un nou instrument și am mai auzit de el și în permanență am auzit că ar fi corelat cu obiectivul de control al migrației. De altfel, unul dintre dumneavoastră a spus că ar fi bine să se creeze în Africa în fiecare an 80 de milioane de locuri de muncă până în 2030. Ceea ce înseamnă că dacă nu creăm locurile acestea de muncă, avem 80 de milioane de migranți eh, potențiali. Nu știu, poate n-am înțeles eu bine, dar cred că asta e sensul. Uh, și am următoarea întrebare. În legătură cu acest obiectiv de control um, al migrației, ce aduce nou această inițiativă uh, față de situația actuală? Deci, în legătură cu acest obiectiv, pe o perioadă de referință care poate să fie CFM-ul sau o perioadă anuală, ce aduce nou acest instrument? încotro se îndreaptă. Cum uh, își va exercita aceste activități? Unde? Pentru că îmi imaginez că s-a avut în vedere o zonă de acțiune. Și în al treilea rând, cât ne va costa dacă ar fi să ne înscriem într-un cadru financiar multianual de șapte ani? Cam asta aveam de zis și m-aș bucura să-mi dați niște răspunsuri. Mulțumesc! Mulțumesc, că aș avea și eu câteva întrebări. În primul rând, în legătură cu Fondul European de Dezvoltare Durabilă. Pârghia este de 12. La EFSI avem un efect de pârghie de 15. Vorbim de Africa de niște state relativ nesigure pentru investitori. Efect de pârghie de 12 în contextul acesta, credeți că este în regulă? În cazul unei garanții, punem 9% într-o pușculiță, dar dacă sunt probleme la sfârșit, nu o să se piardă 9%, o să se piardă toată suma. Deci vă rog să-mi spuneți pe ce vă bazați când uh, declarați că efectul de pârghie de 12 este suficient. Aceasta ar fi prima mea rezervă și aș avea și niște întrebări pentru că m-a rugat doamna Gardia Zabal, care nu poate fi prezentă, să vă întreb următoarele lucruri. Colega noastră vrea să vă roage să explicați care este diferența între proiectele care beneficiază de FSD Guarantee, proiectele realizate în cadrul facilității de investiții uh, africane și proiectele realizate în cadrul uh, uh, BEI Pentru că atunci când v-am ascultat mi s-a părut foarte clar, dar dacă aș încerca să explic după aceea colegilor, uh, care nu sunt de față, cum o să meargă toate aceste treburi, nu sunt sigur că aș fi în stare. Am dorit să avem o imagine mai uh, de ansamblu, să înțelegem geografic cum se vor repartiza aceste sume în funcție de obiectivele urmărite și, domnule Freza, aș vrea să vă întreb dacă toate acestea sunt compatibile cu cadrul financiar multianual actual sau ar fi necesară o revizuire a acestuia? Parce qu'on recycle des morceaux qu'on prend ici, qu'on va... Că mi se pare că se ia dintr-o parte, se pune în alta, se bagă într-un uh, fond fiduciar, pe urmă se merge și pe Fondul European de Dezvoltare pe care nu-l controlăm deloc și la sfârșit ne rugăm la Dumnezeu să treacă statele pe la casierie și să contribuie. N-ar fi mai bine să clarificăm uh, legăturile decât să ne bazăm pe vrăji, pentru că vorbim de credibilitatea unui dispozitiv uh, care are de-a face cu niște obiective politice definite clar pe zone geografice. Pentru că atunci când uh, mergi pe teren, uh, vreau să vă spun că nu e deloc clar ce face Europa apelăm la ONU, apelăm la mulți actori externi și de multe ori parcă Europa ar fi un ONG. Aici închid paranteza. Dar dezbaterea văd că e pasionată, pasionantă, pentru că toți cei care sunt prezenți au luat cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Vă răspund la ultima întrebare, dacă ce se propune e compatibil sau nu cu CFM-ul actual. Uh, E bine, da, e compatibil cu cadrul financiar, se inserează și în propunerile pe care Comisia le-a făcut în cadrul revizuirii la mijloc de parcurs. Și cum am spus la început, așteptați, vă rog, spune președinte, adică spuneți că e nevoie de o revizuire la mijloc de parcurs. Uh, elementele se află în pachetul referitor la revizuirea la mijloc de parcurs, cele 250 de milioane de bani proaspeți pentru fondul de garantare, pentru Fondul European de Dezvoltare Durabilă figurează în scrisoarea rectificativă 1 pentru bugetul 2017, președintele. Deci fără scrisoarea rectificativă n-ar funcționa. Corect. Deci, firește, avem nevoie de un acord la nivel bugetar. Deci, pentru a aproviziona aceste fonduri, așa cum am prevăzut, există 25 de milioane care ne-ar proveni de la ENI. Iată ce propune Comisia. Rămâne de văzut care va fi acordul între Consiliu și Parlament pe bugetul 2017 și vă reamintesc că în pachetul acestor elemente care se adaugă odată cu revizuirea la mijloc de parcurs, se prevăd 150 de milioane de utilizat în cadrul parteneriatului cu state terțe, unde eforturi suplimentare sunt făcute și de partenerii UE, tocmai pentru a încerca să se dezvolte măsuri, fie la nivel economic, fie la nivelul gestionării fluxurilor migratorii, repet, cu țările partenere. Și pentru asta sunt prevăzut 150 de milioane bani propuși de comisie în bugetul 2017. Iată care sunt implicațiile bugetare, dar care sunt compatibile cu csm ul actual și, în plus, conform regulilor actuale ale CFM. Deci, nu trebuie să ne îngrijoreze mm, constrângeri deosebite și sperăm că negocierea uh, paralelă, dar convergentă, pe bugetul 2017, 2017, respectiv revizuirea CFM, uh, să ajungă la o soluție acceptabilă care ne va permite punerea în aplicare a acestor măsuri. Și dacă îmi permiteți, dau uh, cuvântul domnului Rodolfi, care vă va răspunde la celelalte întrebări. Mulțumesc foarte mult. Întrebările au fost foarte interesante. Și am să încep cu prima E adevărat că avem obligațiunea, obligația de a acționa și aș dori să răspund și la cealaltă întrebare. Ce ar însemna uh, dacă am vorbit de șapte ani și nu de trei sau patru? E bine, e primul exemplu de proporții al implementării noi modalități de finanțare pentru dezvoltare decisă în iulie 2015 la Addis Abeba, care viza mobilizarea unor resurse interne suplimentare prin impozitare la nivel local, dar și prin aceste tipuri de acțiuni. Nu a folosit banii drept granturi, ci pentru a, pardon, pentru a construi bunăoară o centrală Uh, electrică, banii trebuie să fie un cadou, un grant, ci trebuie să fie un împrumut. Și aici trebuie să ne mișcăm cu fermitate. Deci, obligațiunea de a acționa înseamnă că dacă vorbim de șapte ani, trebuie să dăm mai mulți bani în viitor. Și acum e vremea potrivită pentru a uh, desfășura uh, acțiuni pe uh, scară largă. Ați invocat EFSI. Da, știm, domnule președinte, că China se întâmplă să aibă bani, dar acei bani au un preț și un preț chiar foarte ridicat. Când eram ambasador în Uganda, președintele mi-a spus, ne-ar, ne plăcea să facem um, afaceri cu europenii și nu cu chinezii, dar nu ne faceți oferte. Ei bine, acest fond acum ne va putea permite răs- să răspundem pozitiv și să uh, dăm și o principialitate a celor bani. Când spun că acest mix al fondului despre care vorbim și uh, banii proveniți de la buget aduce și un rol sporit la Parlament, ei bine, prin Comisia DEVE, bună oară, atunci când dau orientări strategice, uh, nu-i așa, uh, eurodeputații intervin, Parlamentul intervine. Uh, Vorbim acum de revizuirea CFM și revizuirea altor regulamente și nu e neapărat vorba de aspectele monetare, dar uh, intervenim la nivel politic. Și ca să răspund la întrebarea referitoare la impactul în termen de uh, creare de joburi pentru anul viitor, Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă nu pretinde să aibă un răspuns pe termen scurt. Răspunsul vine pe termen lung. Creăm bazele pentru investiții care uh, vor însemna 2-3 ani de desfășurare și încă câțiva ani pentru a obține rezultate. Avem exemple în operațiunile curente de uh, mix al instrumentelor. Bună oare, efectele și impactul în economie intervin după 3, 4, 5, 6 ani. Dacă mă întrebați acum câte locuri de muncă veți crea în viitor prin uh, Fondul de Dezvoltare Durabilă, vă spun zero. Dar încrederea investitorilor uh, va aduce mult mai mult, chiar și în afara schemelor noastre, va aduce mult mai multe investiții uh, care vor suplanta această idee a riscului care a fost menționată. Vom respecta Uh, bugetul, dacă vorbim de 80% sau 60% care vine prin uh, acest fond EDF, atunci banii se vor duce în Africa și nu altundeva, pentru că EDF asta spune. Banii care vin prin ENI vor fi uh, investiți în țările nord și sud, eligibile prin ENI. Deci vom respecta absolut toate uh, regulamentele care uh, și aduc contribuția la fond. Acum, uh, în ce privește riscurile, domnule președinte, spuneți de ce 11 și nu 15? Și joburile pe care trebuie să le creăm reprezintă 18 milioane, nu 80 de milioane. Dar 18 milioane deja e mult. Acum, în ce privește efectul de pârghie, am propus 11 pentru că e mai riscant să investești în Africa și deci nu putem ajunge la 15. Dar mai propunem și o acoperire a garanției de 50% în bani, adică mobilizarea unor bani care să acopere garanția în loc de acel 30-35% de la EFSI. Pentru că acolo, în Africa, sunt mai multe riscuri. Deci, mai mulți bani pentru garanție, bani care să fie realmente mobilizați și uh, un efect de pârghie ceva mai scăzut, tocmai din cauza mediului de afaceri și cred că vă răspund astfel. Uh, concluzie, dacă să vorbim de un ghișeu unic, de aceea vorbim de trei piloni și nu de unul singur. Pentru că încercăm să canalizăm toate acțiunile diferite citate anterior sub același tip de abordare, așa încât să nu existe confuzii și nici măcar competiție între diversele acțiuni. Și vizibilitatea este foarte importantă. Acest plan va putea ajuta la mobilizarea sectorului privat european însuși, pentru că, iată, are trăsăturile unei situații în care toată lumea are de câștigat. Astfel, sectorul privat european va fi ten- mai tentat să meargă să investească în Africa și în celelalte zone citate. Și trebuie să privim spre viitor, pentru că astfel vom putea asigura durabilitatea schemelor de uh, investiții ale sectorului privat, respectiv ale UE. Ale. Președintele, mulțumim pentru această comunicare și pentru ambițiile pe care le demonstrați, însă trebuie să spună șefilor de state și guvern că nu trebuie să subestimeze provocarea pe care o reprezintă demografia Africii în anii care vin și că toate aceste instrumente pot să fie impresionante prin sumele vehiculate, sunt sume considerabile, dar banii pe care îi puneți la pușculiță, chiar și pentru uh, împrumuturi, chiar și cu o pârghie de 11, vă atrag atenția, da, într-adevăr, o centrală electrică nu poate finan- fi finanțată prin subvenții, dar eu mă gândesc că într-o țară precum Argentina, când populația s-a confruntat uh, cu probleme, uh, primul lucru pe care l-a făcut, au început să nu-și mai plătească facturile la electricitate și la apă. Uh, deci, tot ce încerc să vă spun e să nu subestimăm mijloacele financiare de care vom avea nevoie pentru a face față provocărilor uh, pe care trebuie să ne le asumăm. Mulțumim pentru un prim pas în direcția cea bună, dar va trebui să mai discutăm. Și, domnule Fresa, mulțumesc că ne-ați oferit argumentele pentru a convinge Consiliul de nevoia da, ține seama de acea scrisoare rectificativă numărul 1 pentru 2017, care uh, leagă, practic, uh, nevoia uh, midterm review de bugetul 2017. Dacă colegii mei sunt de acord, eu cred că putem încheia aici ședința. Mm, nu cred că exercițiul cel mai dificil. Domnul Delano, domnul Depre este de acord, domnul Gardi s-a alăturat, e de acord. Bine, atunci Mulțumesc, domnilor! Dacă nu sunt uh, puncte diverse, încheiem ședința aici și ne revedem mâine dimineață la ora 9 cu voturi.